Yes, ladies and gentlemen, and first of all... Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun venit călduros aici, la Parlamentul European, pentru întâlnirea noastră interparlamentară uh, privind viitorul uh, politicii de coeziune după 2013. Mai întâi vreau să vă prezint uh, scuzele președintelui Comisiei Regii a Parlamentului European, care în ultimul moment a fost invitat uh, la o discuție cu președintele Parlamentului European și uh, nu se poate afla așadar aici deocamdată, va ajunge însă mai târziu în timpul dezbaterii de astăzi. Permiteți-mi să urez bun venit uh, unui oaspete unei serii de aspecte eh, foarte special Mai întâi, reprezentantul pentru eh, dezvoltare regională al Republicii Cehe, care încă nu a ajuns însă, eh, reprezentantul Directoratului General din Ministerul pentru Dezvoltare Rurală, Dezvoltare Regională, domnul Horcicica, președintele Comisiei de Administrație Publică, Dezvoltare Regională și Mediu a Senatului din Cehia, doamna Marie Weibel Corneas, membru al Comisiei pentru Industrie și Comerț din Parlamentul suedez. Așadar, după cum vedeți, avem un reprezentant și al viitoare, viitoarei președinții și, evident, reprezentantul Comisiei Europene, director general DG Regio, domnul De Caner. Așadar, vă urez bun venit și de asemenea, uh, toți uh, invitații vor avea ocazia să vorbească în timpul dezbat dezbaterilor. Mai întâi, dați-mi voie să vă ofer câteva informații practice despre aceste dezbateri. Proporția vorbitorilor din uh, Parlamentele Naționale și uh, membrilor Parlamentului European va fi de 2 la 1. Deci vor vorbi doi membri din Parlamentele Naționale și un membru din Comisia Regie a Parlamentului European. am vrea să insistăm și să vă rugăm să nu depășiți 3 minute în intervențiile dumneavoastră. Există tradiții diferite în Parlamentele Naționale. Uh, aici, la noi, la Parlamentul European, uh, tradițional vorbind, 3 minute e un timp foarte lung. Uh, deși poate comparat cu alte parlamente, situația e diferită. Dacă oricare alt participant uh, dorește să ia cuvântul, vă rog să completați uh, acel formular special pe care îl aveți în uh, dosare pentru a putea cere astfel cuvântul. Așadar, Vă rog, uh, completați aceste formulare dacă doriți să luați cuvântul și după aceea vom organiza lucrurile, cum spuneam, doi vorbitori din uh, Parlamentele Naționale, unul din Parlamentul European. Găsiți acest formular în dosarul care v-a fost pregătit. Uh. Dezbaterea noastră va dura până la 5.30 aproximativ, mai mult sau mai puțin. Dacă va fi nevoie, poate vom reuși să o mai prelungim puțin. Mai întâi aș vrea să vă ofer o primă informare în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul comisiei noastre și acum voi vorbi în poloneză, așa că uh, vă rog să vă puneți căștile. Doamnelor și domnilor, aș vrea să spun cât de important este acest moment pentru toate politicile europene, dar mai ales pentru politica de coeziune. Dezbaterea pe care o organizăm astăzi se produce într-un moment în care are loc evaluarea de la jumătate de mandat și politica de, cadrul de uh, politici de coeziune post-2013, de asemenea, este în proces de a fi evaluat. Însă nimeni nu știa atunci când am planificat această întâlnire că vom fi în situația aceasta extrem de dificilă din punct de vedere financiar și economic. Asta înseamnă că dezbaterea privind politicile de coeziune post-2013 s-a schimbat foarte mult. Uh, nu mai vorbim doar despre cum putem implementa mai bine această politică, vorbim, trebuie să vorbim și despre ce fel de politică de coeziune are nevoie Europa în următorii ani, în viitorii ani. Așadar, o dezbatere foarte serioasă despre însăși esența acestei politici are loc în acest moment. Comitetul Regii al Parlamentului European, în timpul actualului mandat, a pregătit un întreg uh, pachet de reglementări uh, pentru perioada 2007-2013 și în acest moment uh, ne ocupăm de reformarea acestui pachet. Aceasta este o situație excepțională. În timpul perioadei de programare vedem că se fac amendamente la reglementări. Am primit propuneri din partea Consiliului pe baza unei propuneri a Comisiei și în uh, acest moment încercăm să ne formulăm răspunsurile la acele propuneri primite. Problema afectează toate cele 27 de țări membre și dezbaterea noastră are loc în uh, dezbaterea asupra viitorului politicilor de coeziune are loc în uh, contextul acestor schimbări curente ale politicii de coeziune. Cu alte cuvinte, schimbările pe care le facem acum vor avea un efect și asupra perioadei de după 2013. Cu alte cuvinte, toate schimbările pe care le facem acum vor uh, uh determina ce va fi după 2013. Aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva dintre problemele cheie care au apărut în timpul dezbaterilor noastre. În primul rând, problema rolului acestei politici și uh, relația ei cu alte uh, segmentele politici, politicilor europene. Care este locul acestei politici? Care uh, este poziția ei în bugetul viitor? Acesta este un lucru vital, o întrebare extrem de importantă. Uh, și, evident, foarte multe vor depinde de area de aplicare a acestei politici în uh, anii următori. Și asta mă duce la întrebarea ce vrem uh, să facem cu banii alocați pentru uh, coeziune. Vrem să folosim acești bani numai pentru a uh, satisface nevoile regiunilor cele mai uh, sărace, adică în primul rând infrastructură, sau ar trebui ca acești bani să fie folosiți și pentru îmbunătățirea competitivității, pentru a îndeplini așa numitele obiect, obiective uh, ale agendei Lisabona, inovație, întărirea uh, cercetării, prin centre de excelență și așa mai departe. Cu alte cuvinte, această politică de coeziune va fi numai o politică uh, centrată pe infrastructura fundamentală a Europei sau va fi una mai largă care va acoperi uh, mai multe sectoare și mai largi sectoare de activitate. În al doilea rând, ar trebui ca această politică, cum spuneam, să fie destinată doar celor mai sărace regiuni din Uniunea Europeană sau ar trebui să fie o politică pentru toate regiunile Uniunii Europene, dat fiind faptul că, evident, uh, uh va exista o diferențiere a obiectivelor. Doamnelor și domnilor, nu uitați că unele state membre, sunt sigur știți acest lucru, uh, deja au propus uh, să nu ne mai uităm deloc la obiectivul 2 în viitor și să uh, ne concentrăm doar pe primul obiectiv pe cel legat de infrastructură. De asemenea, am uh, auzit uh, propuneri de renaționalizare a unor părți din uh, această politică. Cu alte cuvinte, să se transfere înapoi către guvernele statelor membre o parte din fondurile destinate acestei politici. Și asta ne aduce la întrebarea dacă vrem realmente o politică uh, regională, de, o politică de coeziune comunitară sau lăsăm totul la nivelul statelor membre? Și nu e vorba doar de câți bani, de, uh, uh, de ce sume vorbim, ci uh, de ținta lor și pentru ce vor folosește și pentru cine unul din scopurile promovate de comisie este așa numită incorporarea, așa numită incorporare în tratatul de la Lisabona a ideilor de uh, coeziune teritorială, dar și economică și socială. Comisia, după cum știți, face consultări, a făcut consultări și înainte să emită o carte verde. Coeziunea teritorială nu este doar o nouă dimensiune, constituie în același timp și o nouă abordare a politicilor uh, de coeziune o nouă abordare bazată pe ideea de a realiza un echilibru între oportunitățile uh, pe care le au diferite regiuni și uh, de asemenea de a face posibil ca diferite regiuni să primească diferite tipuri de, de susținere, regiuni mai mari, mai mici sau uh, uh, poate chiar grupuri de țări. Și aici uh, pot menționa, de exemplu, doar strategia, de la, strategia Baltică. Doamnelor și domnilor, pentru Parlamentele Naționale, coeziunea teritorială a fost întotdeauna un lucru văzut, considerat ca fiind mai mult decât o, o simplă lozincă ci a, a fost văzut ca o propunere de a schimba însăși natura politicii europene de coeziune. Parlamentul European a făcut o serie de rapoarte în acest domeniu. Unul a fost făcut de domnul uh, Ghelec, de exemplu, în ce privește al patrulea raport uh, de coeziune sau uh, asupra, sau mă gândesc la raportul Kallenbach privind agenda Leipzig, Comisia noastră, de asemenea, a avut un raport privind uh, parteneriatele și uh, guvernarea uh, la nivele diferite domnul Dupuy și apoi a mai fost și un raport privind coeziunea teritorială făcut de domnul Van Nistelrooy veți, uh, îi veți auzi pe mulți dintre membrii Parlamentului European pe care am menționat, sunt convins, în această după-amiază și în acest moment avem o, o dezbatere aprinsă în, uh, în cadrul grupurilor politice, dar și în Comisia Regii, uh, o dezbatere foarte aprinsă pe această temă, pentru că e un moment foarte important și un, un, un punct de cotitură provocările cu care ne confruntăm sunt extrem de importante. În termeni politici, vorbind, nu avem decât două luni la dispoziție, nu mai avem decât două luni și știm că trebuie să acționăm acum. Nu este momentul să așteptăm, așadar, și închei spunându-vă că uh, sunt nerăbdător să vă ascult punctele de vedere în cadrul acestei dezbateri. Și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Ministerului Ceh pentru Dezvoltare Regională, domnul director Emil uh, Bosicica. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc în limba cehă. Udecovat uh, za pozvání, teresina. Mulțumesc uh, pentru această invitație făcută de Comisia Regii a Parlamentului European și îmi cer scuze în numele domnului ministru care din motive personale nu a putut fi prezent la această ședință. Suntem de părere că este foarte important să subliniem faptul că dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune va fi foarte influențată de contextele economice din cadrul statelor membre la nivel european. E adevărat că propriul program al președinției cehe și prioritățile acesteia pentru aceste șase luni au fost afectate de evenimente și circumstanțe externe. Așa cum probabil ați auzit, Parlamentul European se ocupă de un elaborează un proiect legislativ care are ca scop modificarea regulamentelor ce uh, guvernează punerea în aplicare în actuala perioadă programului. Dar nu vrem să renunțăm la unul dintre principalele obiective ale președinției noastre, pe care reprezintă o dezbatere publică în ceea ce privește politica de coeziune. Și iată de ce ne aflăm astăzi aici. Republica Cehă dorește să continue această dezbatere în ceea ce privește strategia actuală și prioritățile actuale. Este vorba despre întrebarea dacă acestea oglindesc obiectivele reale ale Uniunii Europene. Vrem să discutăm despre modul în care poate fi schimbată această politică pentru a răspunde provocărilor actuale. În aceste circunstanțe, președinția cehă dorește să continue dezbaterea în ceea ce privește simplificarea regulilor de punere în aplicare. O altă prioritate a președinției noastre în momentul de față o reprezintă continuarea dezbaterii publice privind coeziunea teritorială. Dorim să extindem această dezbatere pentru a include evenimente cum ar fi acesta, dar și alte evenimente similare organizate de președinția cehă, care au ca scop feedback-ul de care avem nevoie în ce privește o gamă variată de reacții și uh, vederi și păreri privind această părere, privind această politică. Aștept cu nerăbdare subiectele care vor fi ridicate în timpul acestei discuții. Unele au fost deja foarte bine prezentate de președintele Comisiei, iar uh, Cehia și uh, eu în numele Republicii Cehe vom, vom, voi încerca să includem aceste observații în momentul în care conturăm politicile viitoare pentru a ne permite uh, ca în mod eficient să predăm aceste dosare uh, din uh, domeniul politic de coeziune succesorilor noștri Președinții suedeze, pentru că această dezbatere merge mână în mână cu uh, dezbaterea privind viitorul perspectivelor financiare. Iată de ce ne bucură nespus faptul că are loc această uh, reuniune interparlamentare care dă ocazia Parlamentelor Naționale să-și facă auzit glasul. Președinția cehă va asculta cu atenție toate cele care vor fi spuse aici și va transmite mesajul mai departe uh, statelor membre reprezentate în Consiliu prin intermediul unui raport cu privire la această uh, ședință și observațiile făcute aici. Conchid prin a vă spune că evenimentele care vor fi organizate de președinția cehă în domeniul acestei politici vor include o conferință la sfârșitul lunii viitoare privind viitorul politicii de coeziune. Iar uh, la sfârșitul lunii aprilie va avea loc uh, o întrunire ministerială informală unde se vor uh, reuni miniștrii responsabili de politica regională iar uh, ei vor avea ocazia de a răspunde dezbaterii de astăzi, dezbaterii care are loc aici astăzi și dezbaterilor similare care au loc uh, pe scena politică mai vastă. Obiectivul fiind canalizarea acestei dezbateri și ideile exprimate aici într-o într-o direcție foarte clară, pentru că această discuție este foarte uh, largă. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i dau acum cuvântul directorului general al DG Regio. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere, un adevărat privilegiu pentru mine să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră. Singurul uh, handicap pe care îl resimt în momentul de față este următorul. Trebuie să sau simt nevoia să spun atât de multe uh, și cu toate acestea, doar 10 uh, minute îmi stau la dispoziție și acest uh, timp limitat nu îmi va permite să uh, exprim uh, entuziasmul pe care îl resimt în momentul în care vine vorba de politica de coeziune. Uh, Până acum, poziția a Comisiei vis-a-vis de politica de co- coeziune nu a fost clar stabilită, însă va apărea într-un mod evident, într-o formă scrisă, în timpul anului acestuia. Așadar, astăzi am ocazia să vă transmit ideile personale cu privire la discuția uh, purtată în momentul de față. Vă voi putea spune care sunt uh, obiectivele noastre majore în ceea ce privește politica de coeziune. S-au uh, petrecut foarte multe discuții, vă amintiți, uh, cel de-al patrulea raport de coeziune, consultația care a urmat acestuia, al cincilea raport privind co- coeziunea socială europeană, care ne-a oferit uh, rezultatele acestui, acestor discuții. S-a ajuns în urma acestor rapoarte la un consens și anume s-a stabilit clar necesitatea uh, Uh, continuării acestei politici la nivel uh, european după 2013. Uh, A existat Carta Verde privind politica de coeziune, de asemenea discuțiile care au urmat acestei carte, cărți verzi. Consultările încă nu s-au încheiat, în câteva săptămâni vom primi câteva idei de ansamblu cu privire la discuțiile purtate. Uh, Așteptăm de asemenea raportul uh, cerut de către comisie lui Fabrizio Barca, un raport care va fi uh, prezentat în aprilie anul acesta. Consider că, uh, cu siguranță, comisarul nostru va încerca, cel puțin în prima jumătate a anului curent, să ne ofere propriile ei idei cu privire la viitorul acestei politici de coeziune și cu privire la acest raport. Avem două niveluri ale, nivele ale politicii de coeziune. În primul rând avem nivelul revizuirii și reformării cadrului financiar al Uniunii Europene. În acest context există două puncte importante care trebuie să fie uh, luată în considerare. În primul rând, avem uh, problema eficienței acestei politici este o, un aspect deosebit de important. Cine își dorește să cheltuiască 350 de miliarde de euro în decursul a șapte ani, uh, pentru o politică care nu este eficientă. Ei, nimeni nu-și dorește lucrul acesta. Însă dați-mi voie să vă spun că există foarte multe dovezi care ne arată în momentul de față că această politică este eficientă. Sperăm din suflet că spre, până spre finele anului acestuia, când vom primi uh, rezultatele evaluării ex post pentru perioada trecută, vom reuși să găsim noi dovezi, noi argumente care să sprijine cele spuse de mine. Al doilea element care are o oarecare legătură cu primul este cel al obiectivelor care trebuie să fie urmărite de această politică. Domnule uh, președinte, ați spus că uh, trebuie să se pună accent pe obiectivul obiect, ocupării forței de muncă și dezvoltării, și anume pe obiectivul 2. Dați-mi voie să vă spun că în momentul de față există un consens la nivelul statelor membre. Toate statele membre au fost uh, de acord că trebuie să se continue munca pentru atingerea obiectivelor de convergență. De asemenea, există un consens cu privire la valoarea adăugată adusă de către comunitate în ceea ce privește cooperarea uh, teritorială, adică obiectivul 3. Însă dați-ne voie să spunem lucrurile pe, lucrurilor pe nume. Există în continuare o dezbatere cerului cu privire la obiectivul TOI. Cred că pot uh, vorbi acum și în numele comisarului. Uh, personal, sunt de părere că, din multe motive, cu siguranță vom avea nevoie de o politică de coeziune după anul 2013, o politică care să se, să se refere la toate regiunile Uniunii Europene. Obiectivul este îmbunătățirea competitivității, crearea uh, de noi locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene. Aceste obiective, cu siguranță, ne vor preocupa chiar mai mult în viitor decât ne preocupă în momentul de față. Și asta doar deoarece uh, criza actuală ne-a amintit din nou cât de importantă este o politică în acest domeniu. Alternativa da sau nu pentru obiectivul 2. Această alternativă este una politică, este o alegere politică. De asemenea, această alegere este atât de importantă încât devine una uh, care se bazează pe informații necesare. Mai există un nivel al politicii de coeziune. Mă refer la politica pre, per ansamblu, la modul în care această politică este transmis, transmisă. Această politică pe care o avem în momentul de față este potrivită și pentru viitor? Trebuie să o îmbunătățim sau nu? Uh, Dați-mi voie să vă spun de la bun început că, după părerea mea, arhitectura fundamentală a acestei politici de coeziune este una bună. Sistemul de, de cooperare prin intermediul uh, parteneriatului, această cooperare între nivelul comunitar, uh, cel național și cel regional, a dus multă plus valoare tuturor celor implicați. Toți actorii au învățat să coopereze. Rezultatul pe care îl obține este, după părerea mea, este un rezultat demn de, de respect. Sunt sigur însă că există multe elemente care pot fi în, continu- în continuare îmbunătățite. Dați-mi voie să menționez domeniile asupra cărora ne-am aplicat atenția în momentul de față, în încercarea noastră de a îmbunătăți conținutul politicii de coeziune și mecanismele care stau la baza sa. În primul rând, se pune problema priorităților. Bineînțeles, aceasta este o decizie politică. Dar, din nou, aceasta trebuie să se bazeze pe informații. Tocmai de aceea, la finele anului trecut, am publicat un raport în care încercam să oferim o analiză care să se axeze pe viitor. Încercam să vedem uh, ce se va întâmpla în viitor, în momentul în care noua generație de politică de coeziune își va uh, face, își va uh, arăta efectele. Ne gândeam la perioada de după 2020. Bine, mulți dintre dumneavoastră ați spune că acestea sunt speculații, însă totuși vă spun la rândul meu că există foarte multe tendințe care stau la baza studiilor noastre. Aceste tendințe uh, Uh, își vor face efectul în continuare și întrebarea noastră este ce efect vor avea acestea asupra dezvoltării regi regionale la nivelul Uniunii Europene. Gândiți-vă la schimbările climatice, la globalizare, gândiți-vă la aspectele demografice, gândiți-vă doar la problemele de securitate energetică, gândiți-vă la problemele cu care ne confruntăm în ceea ce privește domeniul social. Mă refer acum la excluziunea socială, spre exemplu. Toate aceste elemente merită a fi analizate. În raportul nostru ne-am concentrat până în momentul de față asupra celor patru eh, eh, aspecte economice esențiale. Însă, alături de directorul, Directoratul General pentru Ocuparea Forței de Muncă, ne încercăm să ne concentrăm și asupra celor cinci aspecte sociale. Ce ne dorim în momentul de față? Ne dorim să obținem o imagine despre ansamblu cu privire la situația pe care o vom întâlni cândva în anul 2020 și încercăm să aflăm care sunt uh, tendințele prezente care vor avea uh, aceste vor genera aceste efecte. Noi avem acest raport pe care îl elaborăm acum, încurajăm uh, statele să creeze propriile lor uh, studii, uh, având drept obiectiv mai apoi o comparare a rapoartelor rezultate astfel și prin compararea lor vom avea această imagine de ansamblu asupra evoluției la nivel regional. Este o muncă ambițioasă pe care însă o vom continua. Un alt aspect asupra căruia ne vom concentra eforturile este următorul. Nu mai dorim să urmărim uh, o Uniune Europeană izolată. Ne interesează și ce se va întâmpla în jurul Uniunii Europene până în 2020. Ne interesează impactul acestor evoluții din afara Europei asupra Uniunii Europene. Gândiți-vă doar la faptul că există o mulțime de studii privind schimbările climatice care ne spun că peste 40-50 de ani uh, jumătate de miliard de uh, persoane la nivel mondial vor uh, emigra din diferite zone afectate de schimbările climatice. Noi ne întrebăm acum care va fi impactul acestor, acestor procese migratorii asupra Uniunii Europene. Văd clar, domnule președinte, că globalizarea va rămâne în continuare un, uh, un element foarte important. Schimbările climatice se vor transforma în viitor într-un factor care va avea un impact deosebit asupra Uniunii Europene. De asemenea, schimbările demografice, de natură demografică, vor reprezenta o mare problemă cu care se va confrunta până și Uniunea Europeană. Și astfel ajung la un alt punct uh, asupra căruia, căruia ne uh, îndreptăm atenția. Este vorba despre dezvoltarea la nivel rural și urban. Încercăm să aflăm care este interconectarea între uh, evoluțiile așezărilor urbane și celor rurale. Vrem să aflăm care este efectul pe termen lung al acestui, uh, acestei interconectări. Spuneam întotdeauna că trebuie să de, depășim această dihotomie uh, cu care ne confruntăm în momentul de față. În momentul de față vedem că așezările urbane se dezvoltă pe când așezările rurale uh, nu beneficiază de aceleași evoluție. Un alt aspect important este acela al inițiativelor locale. Am avut inițiative în trecut, precum Ghida sau uh, Urban, care se bazau pe dezvoltarea integrală, integrată la nivel local. În momentul de față am impresia că, cel puțin în uh, ceea ce privește evoluția urbană, pierdem din vedere acest aspect aspect al integrării și, după părerea mea, ar trebui să ne concentrăm atenția asupra acestui aspect, deoarece, în absența sa, politica noastră are de suferit. Un alt subiect foarte important pe termen lung pentru noi este cel al cooperării internaționale, interregionale, transfrontaliere, interstatale. Consider că există un consens în momentul de față la nivel european și anume acest domeniu al intercooperării interoperabilității este un pilon esențial al politicii de coeziune. S-au realizat multe lucruri în acest domeniu, însă consider că potențialul nu a fost nici pe departe epuizat. Trebuie acum să folosim uh, acest potențial. Este un pilon, după cum spuneam. Este vorba de această perspectivă supranațională, europeană. Este, este important și este evident faptul că aceste aspecte trebuie să fie discutate la nivel european. În ultimele luni, în ultimii ani, au existat uh, evoluții foarte interesante. În ceea ce privește cooperarea interteritorială, în special uh, cea transfrontalieră, a primit o greutate din ce în ce mai uh, importantă. Gândiți-vă doar la zona Mării Baltice. Există acolo o serie de state confruntate cu aceleași probleme și aceste state încearcă acum, prin cooperare, să, re- să rezolve problemele cu care se confruntă. Aceste state cer Comisiei să le ajute în elaborarea unui plan de acțiune, a unei strategii care să dea roade și care să stea la baza acestei cooperări. Am înțeles uh, că același interes uh, se regăsește și în bazinul uh, Dunării. Așadar, există această mm, cooperare transnațională care pe viitor ar putea să joace un rol mult mai important decât uh, joacă în momentul de față. Și Trebuie să vedem uh, cum, vă putem, uh, cum putem crea un cadru uh, juridic până în anul 2012 care să, of- să ne ofere suficient spațiu de manevră pentru a sprijini acest principiu al cooperării. Cooperation, which remains extremely și să uh, uh, vorbim foarte rapid acum despre alte domenii și dați-mi voie să menționez că trebuie să examinăm uh, posibilitatea unei mai bune coordonări cu alte politici comunitare și uh, naționale și să vedem cum putem organiza mai bine această coordonare. Am vrea să analizăm împreună cu dumneavoastră și să vedem cât uh, de bine putem folosi în viitor, în locul subsidiilor, subvențiilor și granturilor, instrumente de inginerie financiară, împrumuturi, garanți garanții bancare, capital de risc și așa mai departe. Toate aceste lucruri care sunt atât de importante pentru dezvoltarea, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, și atât de importante pentru a promova competitivitatea prin intermediul inovației. Acesta e un domeniu uh, care am vrea să-i dăm mai multă atenție și gândiți-vă la avantajele utilizării acestor instrumente financiare, pentru că asta înseamnă că banii pe care îi investești la un moment dat, la un moment dat după aceea se întorc la tine și îi poți folosi din nou pentru scopuri similare. Asta e un lucru pe care acum îl testăm aceste fonduri, uh, uh, Jeremy Jessica, uh, sunt fonduri pe care am vrea să le, tipuri de finanțări pe care am vrea să le utilizăm mai mult în viitor. Și de asemenea, după aceea, problema simplificării, nevoia de a avea mai puțină birocrație. Domnule președinte, dați-mi voie să vă spun că luăm extrem de în serios aceste uh, Eh, probleme nu sunt doar chestiuni retorice și colaborăm cu statele membre în încercarea de a examina foarte atent reglementările existente și pentru a face proiecte în viitor care să facă viața mai ușoară statelor membre, dar de asemenea eh, și chiar mai important beneficiarilor finali. Au trecut 5 uh, ani, uh, deja avem niște propuneri de simplificare. Uh, ceva mai târziu vom mai face unele propuneri de simplificare și în acest moment, de exemplu, examinăm reglementarea Comisiei regulile de aplicare, așadar, regulile de implementare, un domeniu unde cred că se pot face multe îmbunătățiri și multe simplificări. Dar când ne uităm la perioada de după 2013, ar trebui să facem acest lucru din perspectiva uh, nevoiei de a face toate eforturile pentru a evita orice complicație inutilă care după aceea ne poate costa mai, mai mult mai târziu. Uh, e Eh, dacă îmi permiteți o metaforă, am încercat într-un stil așa expresionist eh, și foarte pe scurt să exprim și să descriu eh, ideile principale ale activității noastre și acum sunt dornic să îi ascult pe participanții la acest seminar și să iau notă de opiniile lor. Mulțumesc foarte mult, da, mulțumesc domnule director și bineînțeles noi cu toții înțelegem că dacă tratatul de la Lisabona este în cele din urmă ratificat, vom uh, avea această cooperare specială între instituțiile europene și parlamentele naționale, așa numitul uh, cartonaj galben, posibilitatea de a influența uh, legislația europeană de la nivelul parlamentelor naționale. Deci, de aceea este atât de important să colaborăm cât mai strâns. Și cred că acum voi deschide așadar dezbaterea Însă nu, înainte de a face acest lucru, îmi cer scuze, vom uh, avea ocazia de a asculta două prezentări. Vom avea perspectiva cehă, domnul Barak, reprezentantul Senatului Ceh, și de asemenea după aceea reprezentantul Suediei care va fi viitorul președinte al Uniunii Europene și după aceea începem dezbaterea, așadar mai întâi domnul Barak. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule director general, stimați membri, dragi colegi, este o mare plăcere să mă aflu aici în această după-amiază și să particip la această dezbatere interparlamentară privind viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Sunt sigur că nu doar eu consider această politică drept una dintre cele mai semnificative și mai importante ale Uniunii Europene, uh, dat fiind uh, sumele enorme de bani cheltuite în cadrul ei și care ne individualizează față de orice alte entități. Fondurile de coeziune cheltuite de statele membre prin intermediul fondurilor structurale reprezintă una dintre politicile Uniunii Europene care este cea mai vizibilă publicului larg din Uniunea Europeană. Și sunt nerăbdător să particip la această dezbatere și să aud uh, despre experiențele uh, diverselor țări membre, să aflu ce putem face mai bine în viitor. Nu vreau să vorbesc prea mult, vreau să vă spun doar în câteva cuvinte ce face Senatul Ceh în acest moment și ce va face în următoarele luni și ce credem noi despre orientările de viitor ale politicii de coeziune. În introducere aș spune că, spre deosebire de Parlamentul European, Senatul Ceh, senatorii cehi, nu reprezintă, prin definiție, o anumită regiune ca atare. Cei 81 de senatori nu sunt aleși pentru o anumită regiune specifică, ci mai degrabă privesc această politică regională dintr-un context național, dintr-o perspectivă națională. Comisia pe care o prezidez eu în Senat, și anume pentru dezvoltare regională, protecția mediului și administrație publică, a organizat un seminar privind viitorul politicilor structurale ale Uniunii Europene, și acolo s-au discutat uh, probleme legate în primul rând de dificultățile de a obține aceste fonduri structurale, acești bani. În uh, discuțiile din, plenat, din plenară și din uh, comisii, Senatul Ceh a fost implicat în activitate legislativă legată de implementarea principiilor politicii structurale. Senatul, de asemenea, și-a exprimat uh, poziția față de guvern și a încercat să a contribuit uh, la procesul legislativ al guvernului și ultima măsură de acest gen a fost Cartea Verde privind coeziunea teritorială. Unul dintre principiile fundamentale ale politicii de coeziune și care ar trebui să rămână și în viitor este solidaritatea acest principiu de bază al integrării europene, principiul susținerii oferite statelor membre mai puțin dezvoltate, regiunilor mai puțin dezvoltate, acest principiu ar trebui să fie păstrat și diferențele între nivelele de dezvoltare trebuie să continue să, să fie atenuate. Asta presupune uh, la acest lucru se adaugă noile provocări cu care ne confruntăm, uh, îmbătrânirea populației, schimbările climatice, Uh, emigrația și mai departe. Aceste lucruri pot avea efecte disparate asupra diferitelor uh, uh, părți ale Europei și pot avea efecte economice și sociale de asemenea. Dați-mi voie să menționez un aspect al politicii de, coerență, de coeziune care nu este întotdeauna subliniat suficient și anume faptul că această politică este un element de stabilitate în contextul uh, Uniunii Economice și Monetare prin uh, direcționarea banilor către regiuni uh, dezavantajate, defavorizate, obții convergență economică și această convergență este esențială pentru state membre care ori sunt în Uniunea Economică și Monetară în acest moment sau intenționează să se alăture acestea în viitorul uh, apropiat în contextul crizei financiare curente, coeziunea, politica de coeziune are un efect de stabilizare și asupra bugetelor naționale. Așa că noi salutăm uh, măsurile luate de Comisia Europeană care să, menite să permită utilizarea politicilor de coeziune pentru a rezolva criza economică întărirea coeziunii economice și sociale în statele membre și în regiunile Uniunii Europene vor duce la creșterea competitivității generale a Uniunii și în acest fel vor ajuta și la îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona. Totuși, politica de coeziune nu trebuie să fie doar un instrument prin care să se realizeze aceste obiective. Aceste măsuri de uh, coeziune ar trebui să fie complementare obiectivelor Uh, agendei Lisabona și, evident, și măsurilor pe care le ia fiecare stat membru în parte ca partea planurilor naționale de acțiune. De asemenea, s-a mai vorbit în ultima vreme despre o altă dimensiune a acestei politici, și anume coeziunea teritorială. Și pot să menționez Cartea Verde privind coeziunea teritorială din toamna trecută, document menit să clarifice definiția termenului și uh, locul său în politica generală de coeziune. Așa cum am, cum am menționat și la început, Senatul Ceh lucrează asupra acestei comunicări și susțin, uh, intenționăm să susținem guvernul ceh și pozițiile sale în ce privește subiectul coeziunii teritoriale, în sensul că specificitățile teritoriale nu pot fi definite strict prin parametrii fizici și geografici. Pentru noi acest concept trebuie să presupună, să, concep, să conțină accesul la infrastructură, dezvoltarea capitalului uman, acces la servicii, uh, uh, cunoștințe, precum și integrarea teritorială pe baza cooperării transfrontaliere, transfrontaliere interregionale și internaționale. De asemenea, considerăm că acestea sunt inseparabile de elementele de coeziune economică. Și uh, aici aș vrea să-mi închei prezentarea și să vă mulțumesc pentru atenție și uh, doresc să iau parte la dezbaterile care urmează. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Acum dau cuvântul uh, doamnei Weibel Cornias, membru al Comisiei pentru Industrie și Comerț a Parlamentului Suedez. Aveți cuvântul. Parlamentariker, colegă. Jag vill tacka för inbjudan och jag ska försöka ge en bild. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această invitație. Aș dori să vă prezint modul în care vede Suedia politica de coeziune după 2013. Discuția de astăzi se adaugă discuției bugetare, iar Suedia consideră că politica de coeziune trebuie să fie finanțată în conformitate cu prevederile tratatului, deci trebuie să țină cont mai ales de um, regiunile care sunt sub medie în ceea ce privește nivelul de trai și veniturile. Trebuie să umplem aceste goluri pe termen lung. Deci, regiunile mai puțin dezvoltate trebuie să, se, să fie prioritare în cadrul politicii de coeziune europene. Suntem de părere că e nevoie de o bună strategie a politicii de coeziune care ne va permite să folosim în mod eficient resursele pe care le avem la dispoziție. Politica de coeziune trebuie astfel să pună întrebările reale în ceea ce privește uh, amploarea sa și consecințele acesteia. Trebuie să modificăm politica de coeziune pentru a îmbunătăți eficiența în toate regiunile. Trebuie subliniat că statele membre sunt răspunzătoare de politica regională. regiunile au un potențial teritorial care trebuie folosit cât mai eficient cu, putență, cu putință. E nevoie să îmbunătățim legătura între politica de coeziune și strategia de la Lisabona. Competitivitatea trebuie și ea sporită, iar regiunile trebuie să poată urma strategia de la Lisabona, care reprezintă Eh, iar rețeta este să îmbunătățim condițiile pentru întreprinderi, trebuie să diminuăm impozitele și să deschidem piețele. În Suedia ne gândim la investiții în inovare și dezvoltare, cel mai bun, eh, un mediu mai bun pentru IMM-uri, o mai bună situație în ceea ce privește clima și eh, situația energetică. Uh, Trebuie să fim orientați către viitor, iar uh, regiunile europene au nevoie de modernizare și uh, trebuie să reprezintă o pepinieră pentru inovare permanent uh, față în ceea ce privește provocările mondiale. Trebuie să permitem economiei regionale să-și găsească locul pe piața internațională în cadrul unei rețele globale. Iată, aici trebuie să luăm măsuri și aici trebuie să Uh, vedem cum putem uh, face față marilor și micilor provocări aduse de globalizare. Este foarte uh, important să păstrăm competența și să creăm noi resurse. Avem nevoie de o cooperare între statele membre. Și dacă și dacă nu putem să obținem cooperare între statele membre. Trebuie să facem acest lucru la nivel comunitar. Avem nevoie de, de cofinanțare la nivel european a unor anumite probleme, anumite proiecte. Trebuie să folosim resursele comunitare pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale Uniunii Europene. Și e nevoie de o plusvaloare europeană, să nu uităm acest lucru. În fața presiunei concurenței mondiale, în fața acestei presiuni economice, trebuie să putem investi în uh, energii regenerabile, uh, în lupta împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe, căci doar așa vom reuși să manifestăm o influență pozitivă în toate regiunile Uniunii Europene. În anumite regiuni, aceste provocări uh, vor aduce restricții noi, limitări ale dezvoltării economice dar uh, vom crea și noi uh, locuri de muncă și creștere economică. Pentru a face față acestor provocări și pentru a profita de posibilitățile care ni se deschid, trebuie să analizăm uh, foarte bine situația și să dăm răspunsuri politice adaptate nevoilor regionale. Suedia este de părere că Uniunea Europeană trebuie să-și asume o mare răspundere în ceea ce privește chestiuni care nu vor fi soluționate la nivel național. Avem nevoie de stabilirea de priorități în ceea ce privește chestiuni cum ar fi schimbări climatice, mediu și așa mai departe. Avem deci nevoie de o cooperare transfrontalieră. Trebuie să sporim acest fel de, comunica- de cooperare și trebuie să ținem cont uh, de condițiile, de, de punctele de plecare unice pentru fiecare regiune, iar cea mai bună strategie pentru Uniunea Europeană ar fi de a juca uh, rolul unui uh, motor suplimentar și de a menține, de fapt, o atitudine macroeconomică la nivel regional. Trebuie să sporim această dimensiune. Este în egală măsură nevoie să știm că astăzi nu mai există piețe locale aproape deloc. Piața a devenit macro-regională, de pildă, Marea Baltică. Am văzut acolo foarte bine că ex se poate întreține o astfel de cooperare. Suedia și alte țări ale Uniunii Europene vor uh, atrage avantaje de pe, urma, de pe urma strategiei Mării Baltice și mulțumită acestei strategii putem, putem îmbunătăți cooperarea astăzi în această zonă. În această structură de cooperare sunt uh, implicate 18 state membre cu o populație semnificativă a Uniunii Europene și 100 60 de mii de, de milioane de oameni. Astfel încât trebuie să găsim o soluție comună pentru dezvoltarea infrastructurilor transfrontaliere, pentru transportul transfrontalier. Toate acestea sunt foarte importante pentru regiunea baltică. Trebuie spus uh, că nicio regiune nu trebuie să fie victima dezvoltării unor alte regiuni. Din potrivă, dezvoltarea regiunilor trebuie să ajute și alte regiuni. Iar uh, în cadrul Uniunii Europene nu putem să ne așteptăm la o creștere economică care să excludă regiunile. Această nouă Uniune Europeană care ține cont de uh, dorințele cetățenilor, e bine, această Uniune Europeană nu uh, își poate permite să uh, acționeze ca și cum uh, regiunile și entitățile regionale nu ar exista. Trebuie să fim uh, aproape de cetățeni și astăzi și după 2013. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Acum pot să deschid dezbaterea. Vă rog frumos să încercați să fiți succinți, să vă respectați term- timpul de vorbire, mai mult sau mai puțin 3 minute. În primul rând, dau cuvântul domnului Klaus Seck din Germania. Yes, vielen Dank für die Möglichkeit, dass Vă mulțumesc pentru posibilitatea acordată de a vorbi aici. Președintele, vă rog să ridicați mâna, dumneavoastră, cel care urmează să luați cuvântul, pentru a vedea că sunteți în sală. Vă mulțumesc din nou pentru posibilitatea acordată de a lua cuvântul aici. Sunt uh, aici în calitatea de reprezentat al Bundesratului, cel de-al doilea corp legislativ uh, german. Locuiesc și lucrez într-unul dintre uh, landurile germane din estul statului. Sunt încântat de evoluțiile pozitive care pot fi văzute clar în, în noile state germane, landuri germane. Uh, aceste efecte pozitive se regăsesc în uh, domeniul creierii de locuri de muncă, în re- cadrul reintegrării muncitorilor uh, uh, care și-au pierdut locul de muncă din nou pe, loc, pe viața locului de muncă. Um, se observă la nivelul sprijinirii companiilor, întreprinderilor, regiunilor. În Germania, această politică de coeziune a adus la un mare plus valoare. După părerea noastră, această politică trebuie să aibă la bază continuitatea politicilor uh, implementată până în momentul de față. Bineînțeles, toate deficitele trebuie să fie în, înlocuite și depășite. Uh, domnule Dirk Arner, sunt încântată de faptul că ați spus uh, că tocmai în, uh, în cazul deficitelor de, dovedite până în momentul de față, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în, posibil, în, pos, în putință pentru a depăși aceste de, deficite și uh, pentru a pune toate fondurile și resursele umane necesare la dispoziție în uh, acest sens. Uh, Trebuie ca unul dintre obiectivele noastre să fie acela al eliminării discriminării și dezechilibrelor sociale. Politica de coeziune trebuie să sprijine în continuare statele sau regiunile mai puțin dezvoltate. Trebuie să ajute la întărirea competitivității acestor regiuni și la extinderea pieței forței de muncă în aceste regiuni. După părerea noastră, o încetare a finanțării nu ar trebui să aibă loc. Există foarte multe state membre care după uh, după perioada aceasta de tranziție nu uh, au, uh, nu ar mai avea dreptul de a primi finanțarea necesară, însă o întrerupere a acestei finanțări ar avea cu siguranță efecte negative. Suntem de părere că uh, în cazul acestor regiuni ar trebui să se găsească noi reglementări care să le ofere posibilitatea de a accesa fondurile necesare. Vedem uh, o mare posibilitate de îmbunătățire a eficienței și competitivității a politicii de coeziune, mai ales acum, în contextul crizei financiare, simțim că o simplificare a instrumentelor care stau la baza politicii de coeziune este de dorit. Cel de-al patrulea raport privind politica de coeziune ne cere să ne concentrăm în special asupra domeniului schimbărilor climatice și uh, asupra energiei și securității energetice. În acest sens trebuie să creăm noi uh, inițiative și uh, nu trebuie să depunem prea multe eforturi în ceea ce privește elaborarea unor noi obiective. Trebuie să ne concentrăm asupra acestor obiective existente în prezent. În ceea ce privește regiunile și uh, evoluția, situația în care se regăsesc aceste regiuni e unul dintre criteriile esențiale de stabilire a uh, acestui nivel de dezvoltare. Este clar uh, pib pe cap de locuitor. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să ofere posibilitatea regiunilor și statelor de a întreprinde acțiuni la, la nivel descentralizat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum îi dăm cuvântul domnului Gaspare. Guidice din partea Camerei Deputaților uh, Italiene. Il dibattito sulla politica. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția asupra politicilor de coeziune este un test extrem de important pentru întreg procesul de integrare europeană. Modul în care intenționăm să dezvoltăm această politică va Uh, determina forma Uniunii Europene în viitor. Solidaritatea între statele membre este indispensabilă dacă vrem să avem o dezvoltare echilibrată a regiunilor noastre în Europa. Uniunea nu poate pretinde să fie cea mai competitivă economie din lume fără să aibă coeziune internă. Principiul solidarității, al protecției drepturilor, incluzând drepturile sociale, Eh, sunt valori ale continentului european. Eh, confruntată cu această criză economică internațională, politica de coeziune este instrumentul sine qua non pentru că are un efect de multiplicare în acele regiuni unde econ- condițiile economice și sociale sunt cele mai precare. Încurajarea Uh, creierii de locuri de muncă, încercarea de a opri pierderea locurilor de muncă, proces care este extrem de serios în unele zone din Europa, așadar importanța politicilor de coeziune e demonstrată de toate aceste lucruri. Trebuie garantată integrarea noilor state membre în Uniune și una, unul din modurile prin care se poate face acest lucru este reprezentat de politicile de coeziune. E important să vedem uh, Uh, ce se va întâmpla după perioada 2013. Nu putem uh, avea o renaționalizare a politicilor de coeziune și nu e posibil ca nici regiunile din vechea Europa, ca să spunem așa, din vechea Uniune să fie lăsate în afară acestei politici. Nu vrem să vedem niciun fel de uh, regres față de rezultatele obținute până acum. Italia și alte țări mai vechi din Uniunea Europeană uh, au fost de acord să-și reducă uh, considerabil fondurile pentru regiunile lor pentru perioada 2007-2013, tocmai din cauza extinderii și uh, de, uh, în favoarea noilor state membre. Următoarea perioadă de programare ar trebui să ne pună într-o nouă situație, luând în considerare uh, rezultatele obținute de noile state membre și procentele de creștere economică semnificativă pe care le-au obținut. Dincolo de aceasta, un lucru extrem de important, domnule președinte, în ce privește uh, politica regională, este chiar uh, cărămida de bază, dacă vreți, și anume regiunea. Fără aceasta nu putem face nimic. Chiar tratatul de la Lisabona menționează uh, în legătură cu coeziunea uh, dimensiunea teritorială și acesta trebuie să fie unul dintre scopurile politicii europene. În al doilea rând, trebuie ca uh, politica de coeziune să rămână bazată pe ideea susținerii acelor regiuni care rămân în urmă, care sunt mai puțin dezvoltate. Nu putem să avem o așa numită lisabonizare, uh, cu alte cuvinte să distorsionăm această politică pentru a obține alte scopuri Uh, alte fonduri trebuie să fie folosite pentru așa ceva. În al treilea rând, uh, politica de coeziune trebuie să continue să primească fonduri cel puțin la același nivel ca și până acum. În al patrulea rând, trebuie să încercăm să găsim noi resurse prin metodele care au fost deja discutate și, în fine, este important ca fiecare stat membru, domnule președinte, să își concentreze resursele pe un anumit număr de scopuri cu valoare adăugată ridicată și acolo unde știe că anumite rezultate pozitive pot fi realizate. Uh, și aici vorbim, evident, și de infrastructură. Și, în fine, așa cum a spus și uh, domnul director mai devreme, trebuie să simplificăm procedurile și să ușurăm programarea și managementul și să ne asigurăm că uh, supravegherea de asemenea este uh, așa cum trebuie să fie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Berend, membru al Parlamentului European. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. Mai întâi de toate, trebuie să spun că sunt încântată de faptul că cu toții suntem de acord cu faptul că o politică regională trebuie să fie condusă și după anul 2013. Și nu este de, de mirare, pentru că în momentul de față avem cea mai mare uh, sumă alocată prin bugetul Uniunii Europene acestei politici de coeziune, și anume 44,2 miliarde de euro. În trecut, politica agrară comună era cea asupra căreia se punea accentul. Tocmai de aceea consider că este un lucru extraordinar faptul că acum ne axăm în special asupra politicii de coeziune. În cel al patrulea raport privind politica de co- coeziune am văzut clar că dezechilibrele regionale și interregionale sunt mult mai marcante decât în Statele Unite ale Americii și uh, în, uh, în uh, Japonia. Odată cu aderarea a 14 noi state membre, bineînțeles, s-a ajuns la anumite dezechilibre la nivelul statisticilor. Tocmai de aceea trebuie să spun că aceste deficite care trebuie să fie depășite sunt uh, cât se poate de mari, fie că ne referim la dezvoltarea regională, fie că ne referim la calitatea vieții. Uh, pe viitor aveți dreptate, domnule director uh, general, după anul 2013 ne vom confrunta cu o mulțime de provocări care vor crește în intensitate de-a lungul timpului. Și anume, spre exemplu, creșterea populației urbane. Se va ajunge, bineînțeles, la o congestionare a rețelelor de transport. De asemenea, se va ajunge la un deficit în ceea ce privește cooperarea la nivel uh, urban se va ajunge, se va ajunge bineînțeles, la o îmbătrânire a populației europene. Mai există un alt factor, factor și anume cel legat de migrație. Se va, va, va crește de asemenea cererea pentru produsele agricole. Unele regiuni vor deveni mai, din ce în ce mai des lovite de catastrofele naturale. Tot, toți acești factori trebuie să fie integrați în politica de coeziune pe viitor. Și, după părerea mea, astfel dezvoltarea teritorială împrumută o nouă dimensiune. Trebuie clar să ne concentrăm asupra implementării acestei politici de coeziune și după anul 2013 uh, și să uh, rafinăm politica de coeziune din momentul de față. Nu trebuie să ne concentrăm în special asupra statelor uh, noi care au adăut, aderat la Uniunea Europeană. Aceleași probleme se regăsesc și în vechile state membre. Și tocmai de aceea strategia de la Lisabona nu este suficientă când vine vorba de depășirea acestor probleme. Doamnelor și domnilor, toate aceste propuneri uh, privind uh, promovarea regiunilor C1 și a uh, oferirea unui sprijin mai mic în cazul regiunilor C2 trebuie să primească un răspuns cât se poate de clar negativ când vine vorba de politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. că Nu știu dacă v-ați dat seama că în cadrul dezbaterii europene mai folosim încă denumirea noi state membre. E interesant care sunt statele membre noi și care sunt statele membre vechi. Nu știu cât timp Polonia va mai rămâne un stat membru nou. Bun, rămâne de văzut. Acum uh, dau cuvântul unui uh, membru al Parlamentului din uh, țările noi. Doamna Iasovienski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, până acum dezbaterea a fost uh, generală. Eu aș vrea însă să mă concentrez asupra unui sector și anume dezvoltarea capitalului uh, uman. În uh, țările post fost uh, comuniste, ne confruntăm cu dificultăți în ceea ce privește schimbarea mentalității. La mine în țară derulăm o reformă a învățământului pentru a îmbunătăți competitivitatea Um, cetățenilor și pe piața muncii pentru a îmbunătăți mobilitatea pieței muncii, nu doar uh, în afara Poloniei, dar și în interiorul țării. Directorul de la Digi Regio a vorbit despre importanța uh, inițiativelor uh, locale care trebuie promovate. Pentru acestea avem nevoie de infrastructură care necesită la fel de mulți bani ca construirea unei șosele. uh, unei șosele. Dar uh, dacă uh, Europa dorește să fie competitivă, politica de coeziune trebuie să se întemeieze pe, uh, pe ideea de dezvoltare a capitalului uman. Uh, de ce pe premiul Nobel pentru medicină, inginerie e tot timpul luat de americani? Nu cred că e întâmplător acest lucru. În contextul crizei globale, trebuie să Trebuie ca cetățenii noștri să fie mai uh, bine școliți și mai înțelepți. Mulțumesc foarte mult, domnul uh, Nasare din Spania are cuvântul. Sí, muchas gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș uh, dori să felicit Parlamentul European pentru uh, inițiativa acestei reuniuni și acestei dezbateri, care are un rol foarte important și mai ales în momentul de față. Aș dori să spun că în Spania, țara mea și mai ales în rândul parlamentarilor spanioli, se manifestă o mare îngrijorare în ceea ce privește politica de coeziune, mai ales din cauza impactului Uh, pe care, îl are, pe care îl are și îl va putea avea da în continuare criza actuală. Nu putem să negăm faptul că asistăm la tendințe îngrijorătoare de protecționism Acestea ar putea să afecteze coerența politicii de coeziune. Dacă ar avea câștig de cauză până la urmă, ar fi greu să menținem politica de coeziune într-un astfel de context protecționist. Iată de ce majoritatea parlamentarilor spanioli consideră că politica de coeziune joacă un rol crucial în construcția europeană. O altă chestiune pe care aș dori să o ridic este aceea că rezultatele acestei crize economice și financiare, printre acestea se numără și faptul că viitorul politicii de coeziune trebuie să fie marcat de o nouă strategie. Și aceasta e nevoie să fie marcată de reforme structurale la nivelul Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, e nevoie să corespundem uh, spiritului strategiei de la Lisabona, care este în continuare valabil în ceea ce privește sfera mai largă a politicii de coeziune și avem nevoie de pârghii pentru viitoarele politici. O a treia chestiune pe care aș dori să o ridic uh, întreagă în această după amiază o reprezintă următorul fapt, trebuie să ținem cont de diverse elemente în strategia de după 2013. Dintre aceste elemente vreau să mă refer la trei care ar trebui să fie prioritare din punctul meu de vedere în ceea ce privește politica de coeziune. În primul rând este vorba de populație. Avem noi tendințe, de de, de, noi tendințe de dezechilibre demografice în Europa, pe de o parte cauzate de Uh, imigrație nereglementată, și de discrepanțele de, între statele membre la acest nivel. În al doilea rând este vorba de șomaj. Șomajul poate duce la tulburări sociale. Și în al treilea rând este nevoia de modernizare a cadrului de ocupare Din punctul meu de vedere, chestiunile sociale pot fi uh, soluționate doar în cadrul uh, unei coeziuni teritoriale sporite prin îmbunătățirea, prin îmbunătățirea transportului și comunicării. Acesta joacă un rol crucial. Nu în cele din urmă, domnule președinte, după mine, succesul acestei noi strategii de politică de coeziune și uh, Aș dori să încurajez pe cei care se ocupă de această politică să țină cont de aceste observații. Cred că se bazează pe o mai bună coordonare între uh, politicile de coeziune naționale și europene. Fondul uh, European de Coeziune nu poate să fie, nu poate să fie un uh, sac fără fund în care cu toții să um, luăm bani. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum membrului Parlamentului European, domnul Gelec. Oui, <coughs> merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că această dezbatere este binevenită. Nu vreau să revin asupra uh, punctelor care au fost uh, subliniate deja în ceea ce privește acest demers de coeziune pentru Europa. Dar uh, aș dori să insist asupra faptului că criza financiară și economică cu care ne confruntăm ne face să punem sub semnul întrebării la nivel general toate reperele noastre călăuzitoare de până acum pe plan financiar și economic știm foarte bine, pe plan social începem să, să experiment, să trăim acest lucru din plin. Uh, schimbările de mediu le-am uh, simțit uh, din plin, iar um, acesta ne dă o nouă perspectivă asupra politicii regionale și asupra politicii de coeziune. Aș vrea să pun accent uh, spunând uh, colegului din Suedia că va trebui să modificăm puțin discursul. Uh, nu putem să spunem că calea noastră este cursa pentru competitivitate, reducând impozitele și deschizând piețele. Cred că uh, Ehm, nu este tocmai o soluție potrivită pentru provocările care ne confruntăm. Pentru acesta va trebui să dăm dovadă de adaptabilitate. E adevărat eh, că eh, trebuie, după o reflexie îndelungată, lăuntrică, după aceasta am eh, subliniat convergența reușită la nivel european între statele membre, Uh, noi sau vechi, cum vrem să le numim, dar uh, și discrepanțele care există în continuare la nivel regional și infraregional, uh, mai mult în unele țări decât în altele și iată, aici am subliniat importanța unei politici de coeziune reală la nivel european, a nerenaționalizării, uh, trebuie să ne uităm să vedem ce probleme pun planurile naționale care sunt în curs de pregătire sau de punere în aplicare pentru a răspunde problemelor crizei actuale. Aceasta nu ține de uh, demersul european în mod evident. Aș dori să subliniez o chestiune foarte importantă în cadrul comisiei noastre și uh, Uh, care este un punct de discuție cu Comisia, domnule director general, și care uh, va fi un subiect important și pe viitor, este vorba despre Lisabona. Haideți să nu confundăm tratatul de la Lisabona uh, pe care îl așteptăm cu nerăbdare, fiindcă coeziunea teritorială va fi afirmată la scară europeană și strategia de la Lisabona, a cărei armonizare cu politica de coeziune rămâne o activitate foarte anevoioasă și care ar putea să ne aducă, să ne oblige să ca noi, europenii, să împingă mai departe Uniunea Europeană, care este a lor până la urmă. Cred că această chestiune se va pune foarte clar în 2013 Poate unii dintre noi nu vom mai fi aici, eu unul poate că nu, dar noi trăim cu înflăcărare această politică de coeziune care joacă un rol crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a răspunde provocărilor viitoare, s-a vorbit eh, aici despre acestea vor fi eh, teribile și trebuie să fim gata uh, pentru tratatul de la Lisabona. În momentul în care coeziunea teritorială va fi afirmată ca obiectiv principal al Uniunii Europene, trebuie să fim gata, uh, domnule director general, să avem cartea albă a Comisiei uh, în mână și să putem funcționa încă uh, din prima zi a lui 2013. Și apoi să fim gata pentru această scadență bugetară, dar uh, Uh, și în final aș dori să vă spun pe scurt că Uniunea Europeană a arătat că poate juca un rol de uh, lider în ceea ce privește schimbările climatice. Trebuie să, să arate același lucru că poate fi un vârf de lance în ceea ce privește uh, viitorul teritorial, echilibrul teritorial dacă nu vom putea face acest lucru, vom fi depășiți la nivel internațional și apoi, bineînțeles, riscăm ca Uniunea Europeană uh, să uh, se dezmembreze ca urmare a intereselor egoiste diverse ale uh, statelor, ale regiunilor centralizate sau periferice și așa mai departe. Iată, deci, acum trebuie să ne pregătim pentru data de 2013. Mulțumesc, spune domnul președinte, aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantului Parlamentului din Lituania, domnul Vitautas Curpuvesas. Sper că v-am pronunțat bine numele. Ačiū labai. Yes, thank you. Uh, ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, uh, gerbimi kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti. Stimați colegi, vă mulțumesc uh, pentru că ați organizat această ședință, vă mulțumesc că ne dați ocazia de a purta o discuție deschisă în cadrul Parlamentului European. Politica de coeziune este una deosebit de importantă, tocmai de aceea trebuie să vorbim despre viitorul acestei politici. Politica națională și politica de coeziune sunt concertate într-o manieră foarte eficientă la nivelul Lituaniei. Fondurile structurale sunt folosite pentru dezvoltarea regiunilor din Lituania și pentru depășirea tuturor discrepanțelor uh, de natură economică și socială. Am dat dovadă de un spirit creativ în acest sens, pentru că politica regională europeană uh, să poată fi pusă în aplicare cu succes între anii 2007-2013, am uh, demarat o evaluare a tuturor proiectelor. Am, uh, ne-am axat pe sprijinirea competitivității uh, și competiției dintre proiectele private în special, lăsând oarecum în umbră cele, proiectele promovate de stat. Depășirea diferențelor regionale reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale politicii de coeziune. După părerea noastră, cele mai puțin dezvoltate regiuni trebuie să se afle în centrul politicii de coeziune. Criteriul uh, PIB-ului pe cap de locuitor trebuie să fie în continuare cel mai important uh, criteriu în stabilirea acelor regiuni care sunt puțin dezvoltate. Politica de coeziune este o, un, un instrument care promovează solidaritatea între state. Obiectivele actuale, ocuparea forței de muncă, competitivitatea, colaborarea, trebuie să rămână actuale și în viitor. Există noi provocări, schimbările demografice, modernizarea și presiunea exercitată de modernizare la nivel mondial, creșterea, respectiv scăderea prețelor la energie. Toate acestea sunt uh, factori esențiali și stau la baza discuțiilor privind politica de coeziune. Însă, aceste discuții privind factorii uh, care ar putea influența într-un fel sau altul politica de coeziune nu ar trebui să ducă la trecerea în umbră a politicii în sine. Lituania sprijină politica de coeziune, sprijină strategia de la Lisabona, însă sprijină și ideea conform cărea există diferențe la nivel de state membre în ceea ce privește implementarea acestor prevederi. În uh, Uh, perioada 2007-2013 în Lituania sau se vor folosi cel puțin jumătate din fondurile care ne vor fi puse la dispoziție. Însă, în statul pe care îl reprezint, există în continuare nevoi crescânde în ceea ce privește inovația, în ceea ce privește educația și alte domenii care nu uh, sunt de domeniul, uh, nu cad în domeniul de competență al măsurilor uh, care stau la baza politicii de coeziune. După părerea noastră, procedurile care stau la baza politicii de coeziune ar putea să fie simplificate. Principiul proporționalității ar trebui să devină din ce în ce mai important. Trebuie să ne axăm și asupra analizelor, rezultatelor obținute. Trebuie să ne concentrăm în special așadar asupra eficienței, asupra rezultatelor uh, de succes. Așadar, ne axăm pe prioritățile pe termen lung și pe domeniile în care putem folosi și dorim să folosim aceste fonduri structurale pe viitor. Politica de coeziune trebuie, pornind de la importanța sa și pornind de la rezultatele obținute deja, să rămână în continuare una dintre politicile prioritare la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc! Acum, doamna Menta din Portugalia, aveți cuvântul. Senhor Presidente, é de facto um prazer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt deosebit de încântată să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că Portugalia este convinsă de faptul că politica de coeziune este un element esențial al procesului integrării. Tocmai din acest motiv, rolul său este atât de important în depășirea disparităților existente între diferitele state membre. Uniunea Europeană nu trebuie să pună capăt politicii de coeziune în anul 2013. Desparidați, pentru a spori uh, discrepanțele în regiunilor. Iată de ce nu putem uh, să lăsăm deoparte politica de coeziune, fiindcă pentru a, ne, pentru a spori legitimitatea Uniunii Europene. E clar că provocarea va fi promovarea în continuare a convergențelor la nivel regional Uh, micșorând discrepanțele de dezvoltare. Știm foarte bine că la ora actuală există regiuni care au trecut de la obiectivul 1 la obiectivul 2 și se găsesc în situații de criză, iar însăși regiunile uh, au um, asistat la o scădere a PIB-ului, ceea ce uh, înseamnă că regiunile de la obiectivul 1 și 2 au provo- să se confruntă cu provocări comune în lumea de astăzi. Există regiuni care au nevoie de mai multe investiții în infrastructură decât altele, dar, uh, e adevărat, uh, ambele vor avea nevoie să fie competitive și aici uh, trebuie să parieze pe modernizare, inovare, economia întemeiată pe cunoaștere, care reprezintă atingerea obiectivelor strategiei de la Lisabona. Dar toate acestea trebuie să se facă Uh, ținând cont de durabilitatea planetei, să nu uităm acest lucru, uh, deci înseamnă că economia noastră trebuie să se întemeieze pe respectarea și protejarea mediului. Uh, sunt convinsă că aceste provocări vor duce la armonizarea politicii de coeziune europene cu politicile naționale și asta așa cum uh, a spus uh, directorul, directorul general, e nevoie să există o corelare a efortului a capitalului de risc și a altor instrumente pentru ca împreună toate să-și aducă contribuția uh, la ceea ce ne dorim noi cu toții, adică fericirea care, tre- care necesită o dezvoltare armonioasă. Eu uh, um, uh, sunt uh, convinsă că pachetul de restructurare este foarte necesar, așa cum ați spus și dumneavoastră, care dorește o debirocratizare, pentru că uh, Știm foarte bine că sunt întotdeauna identificate structurile Uniunii Europene cu foarte multă birocrație, iar uh, la o, ora actuală e nevoie să fim inovatori și uh, foarte dinamici. Uh, Sper că pachetul care uh, este um, analizat pentru, pentru simplificarea regulilor de aplicare a politicii de coeziune să, să, să nu lasă deoparte chestiunea transparenței și a eficienței, a eficienței politicilor de coeziune, uh, încercând uh, să punem lucrurile în mișcare, riscăm, riscăm să nu facem lucrurile cum trebuie astfel încât uh, sper că um, va exista această analiză în scopul simplificării, pentru că este foarte importantă, dar este foarte important în egală măsură să nu uităm că transparența este și ea foarte importantă și uh, trebuie să um, obținem un echilibru între um, transparență și debirocratiz- debirocratizare. Sunt convinsă că dacă nu avem o politică de coeziune bună, uh, acest lucru va prejudicia foarte mult Uniunii Europene. Mulțumesc și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Van Nistelrooy, membru al Parlamentului European. Voorzitter, dank u wel. Het is denk ik heel goed dat we de mogelijkheid nu nemen, terwijl de zaak nog volop in discussie is, uh, voor de nieuwe Mulțumesc, domnule președinte. Uh, discuțiile pentru viitoarea legislatură uh, vor fi extrem de importante. Uh, nu doar Parlamentul European, ci și Parlamentele Naționale sunt extrem de implicate în această problemă. Mi-aduc aminte când discutam de cadrele financiare. Vorbeam întotdeauna mai mult de formă decât de conținut, de bani decât de conținut pentru de, uh, de sume mici. Uh, acum avem posibilitatea să examinăm care sunt răspunsurile nu din, în funcție de trecut, ci în funcție de provocările viitorului. Și sunt convins că modernizarea acestei politici de coeziune este necesară. Este bine că președintele a început prin a spune că față de aceste obiective care trebuie menținute, avem o întreagă perspectivă. Ce trebuie să se schimbe din punct de vedere al conținutului? Este foarte clar că Uniunea Europeană nu poate să aibă bugete enorme uh, Uh, dublate uh, uneori în anumite cazuri și care continuă să se, continuă să se extindă bugete pentru cercetare și dezvoltare, fără ca în același timp să existe vreo legătură între aceste activități și politica de coeziune regională. Deci trebuie să ne uităm foarte clar la importanța competitivității mondiale uh, a Uniunii și aceste eforturi au întărit în ultimii 25 de ani poziția regiunilor. Așadar, trebuie să existe o Uh, legătură între banii cheltuiți, trebuie să există o, o, o bază uh, a, ex, a excelenței. Cred că în, din 53 de miliarde se va ajunge la 100 de miliarde, însă acești bani se vor duce spre așa numitele clustere, spre anumite grupuri de regiuni care vor ști cel mai bine să-i uh, atragă. Cred că uh, se va vedea acest lucru foarte bine și în cartea albă privind uh, coeziunea teritorială. Ăsta e un lucru bun, dar, pe de altă parte, trebuie să găsim și un răspuns la problema și nevoia transmiterii cunoștințelor între regiunile Europei în această uh, perioadă în care lucrurile se accelerează, în care ne confruntăm cu această criză economică și va trebui ca un astfel de, o astfel de politică să aducă noi răspunsuri, așa cum a spus și reprezentantul Suediei. Și cred că este foarte bine că în parlamentele noastre naționale veți avea această dezbatere. Nu trebuie așteptat al cincilea raport de coeziune uh, și propunerile pentru noul cadru privind perspective financiare, pentru că dacă am aștepta acel moment, deja ar fi oarecum târziu și nu am mai putea uh, să ne rezolvăm problemele. În acest sens, cred că dezbaterea pe care o avem aici uh, vine la țang și dacă îmi permite să-și vrea să mai adaug o idee importantă, în Parlamentul European avem diferite grupuri politice, eu sunt membru PPE și noi ne-am gândit la aceste puncte cheie despre care tocmai am vorbit, și anume o politică europeană de coeziune, urmărirea obiectivului convergenței și nevoia de a răspunde, de a da noi răspunsuri obiectivului 2. Uh, trebuie să fim creativi, trebuie să dezbatem cu parlamentele naționale aceste probleme uh, și să încercăm să dezvoltăm aceste tipuri de idei și în al treilea rând în ce privește obiectivul 3, deci tot ce ține de, transfronta, de caracterul transfrontalier interregional, aici cred că trebuie să dăm lucrurilor mai multă importanță. Deocamdată ele nu au decât o importanță marginală în buget, sunt un pic sub limită Uh, sub radar și această cooperare, nu doar transfrontalieră, ci și, de exemplu, uh, din regiunea Baltică, trebuie să folosim toate aceste lucruri, pentru că statele noastre naționale sunt prea mici ca să poată dezvolta, ca să aibă de unele singure dezvoltare de excelență. În ce privește uh, problemele legate de Eh, protecția mediului, de exemplu eh, față de regiunea Dunării sau alte zone care au fost menționate, alte regiuni eh, care au fost menționate. Aici trebuie să depășim viziunea îngustă națională, trebuie să trecem frontiera, ca să spunem așa. Și aș vrea să îmi permite să vă ofer acest, această broșură, este disponibilă în patru limbi și foarte importantă pentru dezbatere. Vă mulțumesc! Yes, thank you very much. Now da, mulțumesc foarte mult. Vreau să dau acum cuvântul domnului Talasinos, reprezentant, membru al Parlamentului grec. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să subliniez importanța întâlnirii comune de astăzi, pentru că problema politicii de coeziune este una foarte importantă pentru întreaga Uniune Europeană și este o problemă care afectează atât nivelul național cât și cel regional și internațional. Politica de coeziune regională are un conținut foarte clar și a devenit un pilon autonom uh, care, are, uh, care se leagă strâns de alte politici europene. Cred că adevărat, uh, adevărat adevăratul sens al acestei politici ar fi, ar trebui să fie uh, nivelarea diferențelor de dezvoltare dintre regiuni și în condițiile în care situația devine din ce în ce mai dificilă din cauza crizei economice și a distorsionării concurenței. Cred, domnule președinte, dragi colegi, că regiunile muntoase și izolate ale Europei ar trebui să primească în acest sens o atenție specială pentru ca și ele să-și poată rezolva problemele. Aceste regiuni, cum spuneam, uh, trec prin dificultăți considerabile în acest moment. Toată lumea este conștientă că există în Grecia regiuni, cum este cea de unde vin eu, care se află departe de centru, sunt regiuni muntoase, mai există și în alte țări astfel de regiuni și am văzut încercări de a oferi, de a crește nivelul de integrare al acestor tipuri de regiuni prin intermediul politicii de coeziune pentru a avea o singură politică, de exemplu, pentru insulele din Uniunea Europeană. Evident, politica de coeziune trebuie întărită și uh, direcțiile viitoare vor fi uh, un instrument util în acest uh, sens pentru a șterge inegalitățile economice și sociale, pentru a ne concentra pe cercetare, imigrație, competitivitate, mediu, mai multă specializare în ce privește dimensiunea teritorială și rezolvarea dezavantajelor care mm, apar în cazul regiunilor muntoase sau în cazul insulelor, în cazul regiunilor slab populate, ca să nu mai vorbim de problema imigrației, în special celei care se realizează pe mare, și trebuie să ne asigurăm că rezultatele pozitive, cele mai bune practici, sunt făcute disponibile uh, tuturor regiunilor. Toate acestea sunt probleme care afectează viața de zi cu zi a multor cetățeni europeni și trebuie să ne asigurăm că politicile noastre sunt implementate corespunzător. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Senatului polonez, domnul Ortil, care este vicepreședinte al Comisiei pentru Guvernare Locală și Administrare de Stat. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnilor și domnilor, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați oferit o posibilitatea de a participa la această dezbatere extrem de interesantă. Rolul Comisiei Regii din Parlamentul European este extrem de important în dezbaterea privind viitorul uh, politicilor de coeziune este important să nu uităm care este situația economică actuală, dar, pe de altă parte, n-ar trebui să ignorăm nici ce s-ar putea întâmpla în viitor. Cred că putem face anumite presupuneri despre perioada de după, 2003, după 2013. De exemplu, Cred că am putea avea dificultăți în ce privește eh, siguranța energetică și ca urmare a acestei crize economice am putea avea disparități de dezvoltare mai mari între noi. Toate aceste chestiuni uh, merită să fie luate în seamă natural vorbind, în mod natural, în mod firesc, uh, criza economică e o problemă, dar din punctul de vedere al politicii de coeziune este o oportunitate, o provocare, o, o ocazie pentru ca noi să putem redirecționa această politică. Dezbaterile care au loc în parlamentele naționale și la diversele întruniri ale diverselor organizații arată că ar trebui să continuăm să uh, urmărim această politică de coeziune. Acesta e rezultatul și al uh, procesului de consultare al Comisiei Europene. Totuși, obiectivele și principiile acestei politici trebuie corectate, la fel ca și sistemul de implementare al ei. Obiectivele politice, prioritățile trebuie să fie definite în astfel încât uh, politica să se concentreze asupra unui număr uh, strict delimitat de obiective și priorități. Politica de coeziune ar trebui să fie uh, principalul motor al dezvoltării comunității, ar trebui să răspundă la provocările uh, globalizării și ar trebui să încerce să reducă disparitățile între zonele mai bogate și zonele mai sărace. Ar trebui să fie un vehicul de solidaritate și, de asemenea, ar trebui să ne asigurăm că programele operaționale speciale pentru cele cinci cele mai puțin dezvoltate regiuni din Pol Polonia să continue și, la fel, programele dedicate și unor alte regiuni aflate în situații similare. Și, desigur, politica de coeziune merită să fie primită ca o politică integrată orizontală pro-dezvoltare. Dat fiind că politica de coeziune ar trebui să aducă la o, la o altă toate diversele eforturi care se fac în favoarea dezvoltării în diverse direcții, ar trebui să ne gândim la ștergerea barierelor dintre fonduri. Ar trebui să ne gândim la integrarea susținerii pentru dezvoltare rurală în, ca, în politica de uh, coeziune. Eh, cred că suntem cu toții conștienți de cum se face în practică programarea și cum se trasează liniile de demarcație între aceste domenii și cum nu întotdeauna există o, o potrivire perfectă între acțiuni și obiective. Și asta duce la întârzieri în procesul de programare și la probleme în controlele, în, efort, în efortul de control Uh, subsecvent. Cred că toată politica de control ar putea fi concentrată mai eficient într-o singură uh, direcție și de asemenea salut faptul că nu vorbim astăzi despre uh, sumele efective de bani alocate acestei politici. Cred că important este să vorbim despre principiile ei, despre direcția în care ea merge uh, și cred de asemenea că în viitor n-ar trebui să vedem în niciun caz o reducere a fondurilor alocate acestei politici de coeziune, iar cele trei dimensiuni, economică, socială și teritorială, ar trebui să rămână toate trei, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Avem nevoie de o politică construită în așa fel încât să fie eficientă, o politică uh, care trebuie să aibă succes, și asta înseamnă că avem nevoie de indicatori de dezvoltare pe care să ne putem baza. Nu ar trebui să ne uh, reducem la parametrii economici, ar trebui să avem și parametrii demografici, sociali, educaționali, de mediu și de asemenea și parametrii teritoriali. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule senator Ortil, și acum uh, îl invit pe domnul Ianovski din Polonia să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este foarte folositoare și foarte interesantă. De câte ori s-a vorbit astăzi de criză? De câte ori am auzit acest cuvânt? Dar nu, este un, dar nu trebuie să ne, să ne pierdem cumpătul, ci să dăm dovadă de calm și de reflexie. Vă rog să vă gândiți la pilotul care a amerizat cu succes pe râul Hudson și a salvat toți pasagerii. Acesta este uh, atitudinea calmă de care trebuie să dăm dovadă cu toții pentru uh, a liniști opinia publică. Vreau să vorbesc puțin, să fac câteva comentarii în ceea ce privește prezentarea domnului director general. Uh, toate bune și frumoase, dar să nu uităm apa, apa potabilă pe viitor și nu ați inclus acest element. Analizând viitorul politicii de coeziune, trebuie să ne gândim la rezultatele uh, actualei politici de coeziune. Nu putem să facem acest lucru înainte de alegeri, din păcate, dar ar fi folositor pentru cetățenii europeni uh, să primească informații într-o scrisoare, poate, care să explice foarte clar cum au fost cheltuiți acești bani. Eu cred că banii au fost cheltuiți uh, cum trebuie, cu chipzuință. Uh, cu bani puțin am reușit să obținem foarte multe lucruri. Uh, bugetul Uniunii Europene reprezintă 1% din PIB. Și iată, e uluitor cât de, uh, cât de mult poate fi folosit un euro. Nu văd nicio contradicție între infrastructură și inovare. Și cred că există riscul de a face greșeli în ceea ce privește schimbările climatice, în ceea ce privește energia, avem foarte multă cale de bătut, dar uh, mai ales trebuie să obținem coeziune în, uh, în sensul că toți cetățenii europeni să aibă uh, um, acces egal la sănătate, la un nivel de trai decent, la învățământ și așa mai departe. Există o diferență foarte mare între regiunile prospere și regiunile mai puțin prospere. Diferența de, uh, de acestea sunt de 10 ori mai prospere decât uh, regiunile mai dezavantajate. Deci haideți să uh, sprijinim dezvoltarea regiunilor. Dau acum cuvântul reprezentantului Parlamentului Spaniol. Doamna Merițel Batet, aveți cuvântul. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Chiar uh, și spaniolii îmi stâlcesc câteodată numele astfel încât uh, vă iert. În primul rând vreau să felicit Parlamentul European pentru această inițiativă și um, încurajez președinția cehă să uh, organizeze seminare privind acest subiect Eh, și alte subiecte similare. În primul rând, eh, vreau să vă vorbesc despre ceva ce a spus domnul Ahne mai devreme. El a spus că excluderea socială, schimbările demografice, fluxurile migratorii, schimbările climatice uh, chestiunile energetice, precaritatea resurselor de apă, toate acestea vor afecta politica de coeziune negativ. Trebuie să ținem cont de faptul că politica de coeziune um, va trebui să facă față acestor provocări pe viitor fiindcă modul în care definim noi politicile publice și alte politici, modul în care le definim, va uh, hotărâ prioritățile pe care le stabilim. Și uh, modul în care vom putea, față acest, vom putea face față acestor provocări. Oricum, mi se pare limpede că aceste provocări majore uh, depășesc puterea de capacitatea statelor uh, individuale și puterea și competența regiunilor. Depășesc poate chiar și uh, competența întregului, întregii Uniunii Europene. Astfel încât uh, ce am putea să facem noi, contribuțiile pe care le-am putea, pe care le-am putea aduce în cadrul politicii de coeziune pentru a face față acestei, acestui caracter complex ar trebui să vină din afară afara statelor membre și să fie stabilite la nivelul Uniunii Europene. Administrațiile uh, publice trebuie să participe, să ne uh, ajute să facem față acestor provocări și trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune se îmbină cu celelalte politici și cu măsurile luate la nivel regional și la nivel național. Uh, vreau să fac o observație și în ceea ce privește spusele colegului din Parlamentul Italian, care a vorbit uh, despre o renaționalizare, despre un curent contrar acestei renaționalizări, pentru că politica de coeziune națională nu va reuși să uh, Uh, să obținem uh, succes împreună, să uh, soluționăm problemele împreună și nu va reuși să ne ajute la o scară mai mică o perspectivă protecționistă și egoistă la nivel local nu ne va ajuta să depășim situația de criză actuală. Și chiar dacă nu ne-am fi confruntat cu această criză, tot uh, nu ar fi fost calea cea bună aceasta a protecționismului. Mai mult, aceasta se opune valorilor noastre și a chintesenței Uniunii Europene, principiilor uh, pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Și este foarte important ca Uniunea Europeană să fie recunoscută ca actor uh, global, mondial și pentru aceasta trebuie ca cu toții să depunem eforturi împreună. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dau cuvântul reprezentantului Senatului Românesc. Din, dau cuvântul domnului Filip Petru. Domnule președinte, I am here. Sunt aici. Uh, în primul rând, Țin și eu să-i uh, felicit pe colegii din uh, Comisia de Dezvoltare Regională pentru că până în urmă cu două luni de zile eram uh, împreună cu dânsii în această comisie care într-adevăr și-a făcut din politica de coeziune în plan european un scop, dar nu un scop în sine, pentru că într-adevăr politica de coeziune este unul dintre elementele care trebuie să țină unite țările Uniunii Europene și nu numai uh, principiul coeziunii, ci și principiul solidarității. Poate că o întâlnire de acest uh, gen uh, ar trebui repetată cu un program mult mai extins, pentru că, într-adevăr, perioada care vine nu este o perioadă simplă, nu este o perioadă ușoară, și parlamentele naționale au un rol și ele în ceea ce înseamnă alinierea standardelor parlamentare europene la standardele naționale. Uh, când spun acest lucru, mă refer în primul rând la discuțiile care au fost în uh, interiorul uh, Comisiei de Dezvoltare Regională privind definirea coeziunii. Cu atât mai mult în acest moment mă refer al uh, crizei, pentru că până la urmă nu trebuie să ne ferim de această realitate și într-adevăr, cum uh, colegul Iacubovski spunea, uh, trebuie să o luăm ca atare și să o înfruntăm ca atare. Aș vrea să fac totuși câteva propuneri din partea Senatului României. Mă refer la trei elemente importante. În primul rând, uh, menținerea Fondului Social European ca instrument uh, cheie de acțiune la nivelul politicilor de coeziune, în vederea asigurării eficienței politice prin sinergie, sinergie și complementaritate a intervențiilor. Și aici mă refer în mod concret la evitarea deplasării Fondului Social Economic de sub umbrela instrumentelor structurale și de asemenea dezvoltarea unui mecanism comun de cooperare a intervențiilor Fondului Social European și a Fondului European de Dezvoltare Regională la nivelul Comisiei Europene. De asemenea, ă, ar fi important importantă acceptarea concentrării resurselor politice de coeziune pe un număr limitat de priorități. Aici mă refer la o concentrare posibil tematică pe sectoare de, de prodezvoltare, concordanțe cu obiectivul creșterii și al creierii locurilor de muncă. Um, aici, sigur că o problemă dificilă, cel puțin pentru România, va fi cea legată de eh, poziția eh, de frontieră pe care România o are față de Uniunea Europeană și în condițiile transformărilor la nivel mondial, sigur că România va avea o poziție dificilă față de țările de dincolo de frontiera Uniunii Europene. Și în sfârșit, o ultimă problemă pe care aș vrea să o ridic este cea legată de simplificarea procesului de implementare a politicii de coeziune. Și aici mă refer în primul rând la o aplicare mai extinsă a principiului proporționalității, la simplificarea procedurilor de management și control, la simplificarea regulilor de ajutor de stat, mai ales în unele domenii sensibile, cum ar fi protecția mediului sau ajutorul de formare pentru angajați. De asemenea, simplificarea propriului cadru de reglementare în domeniul managementului fondurilor structurale și de coeziune la nivelul statelor membre. Știu că aceste subiecte au fost discuții, au constituit discuții în cadrul uh, Comisiei de Dezvoltare Regională și revin Uh, cu propunerea ca această inițiativă a Comisiei de Dezvoltare Regională să continue, mă refer la colaborare cu parlamentele naționale, uh, chiar dacă în acest sfârșit de mandat al Parlamentului European poate nu mai este posibil, dar pentru următorul mandat calendarul unor astfel de întâlniri va trebui să fie foarte bine structurat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, iată, un fost coleg al, uh, din comisia noastră. Acum, domnul Iosef Veres din Ungaria, de la Comisia pentru Afaceri Externe, dorește să ia cuvântul. Uh, I am a little bit surprised I feel myself if... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, un pic surprins. Uh, am senzația că tratăm uh, lucrurile de parcă n-ar fi nimic ieșit din comun. Când, de fapt, ne aflăm într-o criză de dimensiuni mondiale. discutăm în alte comisii despre cum să folosim toate aceste fonduri ca să încercăm să ajutăm statele membre și statele în general să uh, supraviețuiască acestei crize. Uh, eu nu sunt sigur că în 2013 situația va fi exact cea pe care o luăm noi în calcul acum când planificăm lucrurile. Cred că trebuie să ne gândim un pic mai departe și uh, să vedem uh, poate să înțelegem că acest tratat uh, de la Lisabona s-ar putea să fie depășit uh, în momentul în care eventual va intra în vigoare. Avem nevoie de un alt tip de cooperare pentru a putea răspunde la această provocare globală. Avem nevoie de o politică uh, de dezvoltare instituțională mult mai puternică în regiune. Noi ne concentrăm asupra acestei probleme și o considerăm o prioritate uh, Uh, principală și trebuie să facem tot ce ține de noi ca să dăm putere regiunilor, să întărim regiunile, să le ajutăm să uh, treacă peste perioada de criză. Politica de coeziune pe care o discutăm acum, uh, am mari dubii dacă e capabilă să răspundă la aceste provocări. Problema principală este dacă noi credem într-adevăr că această creștere economică și crearea de locuri de muncă sunt niște ținte care sunt viabile și merg împreună. Până în 1995 cel puțin știm că cel puțin știam că 20% din uh, forța de muncă ar fi sufic- fost suficientă ca să îndeplinească toate nevoile uh, umanității. Ce vreau să spun este că în viitor ar trebui să ne concentrăm asupra sarcinii de a da de lucru restului de 80% din populația care are vârsta mm, pentru a munci. Mă tem că această criză pe care o experimentăm acum și care pare să sfârșească 300 de ani uh, de uh, societate industrială, să pună capăt acestor 300 de ani, ne lasă fără un răspuns la întrebarea ce este societatea informațională, societatea cunoașterii. Și uh, care este uh, esența perioadei de tranziție prin care trecem. Deci, neștiind răspunsul la aceste întrebări, cum putem să rezolvăm această problemă și să îndeplinim această nevoie de a ține oamenii angajați, de a păstra locurile de muncă. Discutăm despre solidaritate și despre dinamizare. Cred că principala problemă și principala întrebare este dacă aceste fonduri uh, de coeziune creează dinamizare, îi dinamizează doar pe recipienți. Dacă această dinamizare se manifestă în, uh, doar în țările uh, direct beneficiare. Cred că uh, E o întrebare pe care trebuie să ne o punem și trebuie să luăm în considerare această chestiune, mai ales atunci când uh, se discută despre cine dă mai mult și cine dă mai puțin. Și în al doilea rând, o problemă care poate nu e foarte uh, politicoasă, dar e o problemă importantă și nu trebuie să uităm de ea. Chiar credem că Uniunea Europeană va supraviețui cu un buget care este abia 1% din uh, statele membre, statele naționale, când uh, competitorii uh, au mm, o contribuție bugetară, competitorii noștri direcții au o contribuție bugetară de 3-4 ori mai mari, Am admirat uh, discursul domnului director general de la începutul uh, seminarului nostru, dar sunt două lucruri la care vreau neapărat să spun nu. În primul rând, nu cred că statele membre ar trebui să-și ia responsabilitatea finanțării politicilor regionale. Dacă cineva trebuie să facă acest lucru, aceasta trebuie să fie Uniunea Europeană, cu credibilitatea și potențialul de a face acest lucru. Și să da să facă să pornească aceste mari sisteme de finanțare. Dacă vrem uh, să lăsăm această problemă pe umerii statelor membre, atunci putem să ne întrebăm care mai e diferența. Ele pot să facă și acum chestia sau pot încerca să o facă. Și asta are legătură, de asemenea, cu re, ideea renaționalizării politicilor de coeziune. Problema reală este că această politică de coeziune ar trebui să fie cel puțin la nivel european. Implementarea ar trebui să fie mult mai flexibilă, însă și mai targetată, mai concentrată. Însă am dubii că are vreun avantaj această propunere de a renaționaliza din, prin definiție. Ați menționat IMM-urile. Da, cred că aceasta va fi problema pentru următorii câțiva ani. E o mare întrebare, e o întrebare grea. Câte vor uh, supraviețui până la sfârșitul crizei? Câte IMM-uri? Și probabil că ne vom vedea obligați să redefinim uh, cota financiară care va fi direcționată spre eforturile de a le ajuta să supraviețuiască. În ce privește IMM-urile, Știm că au nevoie de susținere din partea sectorului bancar. Și aici nu e vorba doar de supraviețuire. Problema competitivității Uniunii Europene este uh, legată în primul rând de sectorul IMM-urilor, de introducerea metodelor de inginerie financiară pe care le-ați invocat mai devreme uh, toate acestea vor fi factori cruciali și aș vrea să subliniez foarte mult importanța problemei transferului de cunoștințe, dincolo, lăsând la parte probleme legate de finanțare. De asemenea, uh, acest sistem al cartonașului galben pe care l-au parlamentele uh, naționale, acesta e un lucru bun, dar dacă vom continua cu aceleași Uh, schimburi politicoase de uh, mesaje, ca așa cum am făcut în trecut, uh, iertați-mă, nu cred că se vor schimba prea multe și nu cred că o să avem vreo șansă nici măcar după 2013 sau 2030 chiar. Și vă mulțumesc foarte mult. Uh, voi, uh, puțin mai târziu îl uh, voi ruga pe domnul director general să reacționeze la ceea ce a spus reprezentantul Ungariei, însă nu acum, ci mai târziu. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Vlasac, membru al Parlamentului European din partea Cehiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am ascultat cu atenție dezbaterea și mi um, este clar că fiecare regiune are probleme specifice. Sunt de acord că în acest moment trebuie să facem o revizuire, o analiză a politicii de coeziune. Trebuie să vedem unde funcționează ea și trebuie să facem uh, tot ce este necesar pentru a ne asigura că politica de coeziune își păstrează locul în bugetul european în uh, uh, vederea nevoilor viitoare, în lumina nevoilor viitoare. O treime din bugetul european uh, este orientată în această direcție și în acest uh, sens, avem nevoie de schimburi de informații cu parlamentele naționale, dar și cu parlamentele regionale, acolo unde ele există, și cu autoritățile locale, orășenești uh, uh, și așa mai departe. Și am, m-am bucurat să laud pe reprezentantul comisiei, dar și pe comisarul de resort vineri la Praga, subliniind importanța parteneriatului, importanța cooperării și de asemenea mă bucur de faptul că în timpul președinției cehe s-au uh, organizat o serie de evenimente care s-au referit uh, exact la problemele zonelor urbane în această perioadă. S-au organizat acele zile europene ale zonelor urbane, cum a fost cea de vinerea trecută. Și în această dimineață a avut loc prima conferință uh, pe, cu subiectul regiunilor a fost prima dată când reprezentanții regiunilor s-au adunat la oaltă și uh, sub uh, președinția Boemiei de Sud au dezbătut aceste probleme. Uh, mesajul cheie care a rezultat din toate aceste discuții exprimă un consens în ceea ce privește nevoia de a ne înțelege unii pe ceilalți, nevoia de a vorbi aceeași limbă, trebuie să cădem de acord în primul rând ce înțelegem prin politică regională, prin politică teritorială, prin dimensiunea urbană. Toate aceste lucruri trebuie clarificate între noi, toate aceste definiții și concepte. Și o altă problemă este că stabilim criteriile de utilizare a fondurilor structurale la diverse nivele, cu toate că, niveluri, cu toate că știm din experiență că atunci când Comisia Europeană este cea care stabilește o serie întreagă de condiții, acestea se multiplică în, uh, și ajung sute de condiții și criterii naționale și după aceea se extind și mai mult Uh, când ajung la nivel local și sunt și mai numeroase. Eu, unul, cred că subsidiaritatea ar trebui să fie principiul suprem și ar trebui regiunea să fie entitatea care dictează termenii sau uh, zonele urbane mai mari, care sunt responsabile de planificare teritorială și regională, pentru că ei sunt cei mai bine plasați ca să țintească banii, să orienteze banii într-o anumită direcție, pentru un anumit sector de dezvoltare. Uh, o altă problemă, mai ales în contextul crizei financiare, este uh, legată de politica de subvenții ca atare. Știm că, până la urmă, politica de coeziune este una finanțată uh, prin subvenții, bazată pe subvenții și, din punctul meu de vedere și al comisiei mele, uh, Uh, din care fac parte, cred că trebuie să modernizăm politica de coeziune în sensul că trebuie să o transformăm într-un instrument financiar mai deștept. Avem nevoie de instrumente cum ar fi Jeremy, Jaspers, Jessica, toate aceste programe uh, prin, uh, în care banii obținuți de beneficiarul final trebuie să fie returnați, dar după aceea ei sunt din nou folosiți pentru proiecte ulterioare. Deci va fi o planificare mai integrată și acțiuni mult mai bine planificate la rândul lor. Și mai există un lucru care m-a uimit uh, la toate aceste întâlniri despre care am vorbit și la care am participat. Unele dintre lucrurile pe care le spunem sunt complet de neînțeles. Adică spunem un lucru la Bruxelles spunem altceva când suntem în capitala țării noastre, avem alt mesaj când ajungem în uh, regiuni și așa mai departe. Deci uh, trebuie să ne exprimăm foarte clar noi cei de aici de la Bruxelles și după aceea să susținem uh, obiectivele pe care vrem să le realizăm. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să vă informez că am 5 persoane pe listă și voi da 3 uh, uh, membri, voi lăsa trei membri din Parlamentele Naționale să vorbească și doi din Parlamentul European. Așadar, începem cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, domnul Husking din uh, Camera Lorzilor din Marea Britanie. Aveți cuvântul. Four observations I would want to make. First of all, Vă mulțumesc patru observații. În primul rând trebuie să fim uh, realiști când vine vorba de suma de bani pe care o avem la dispoziție. Vorbim despre o sumă care reprezintă 1% din uh, PIB-ul uh, la nivel european. Unii spun că această sumă ar trebui să fie crescută, însă trebuie să avem o imagine realistă. În al doilea rând, politica privind regiunile sărace din Uniunea Europeană a fost una încununată de succes în ultimii 30 de ani. A fost unul dintre aspectele cele mai încununate de succes al mecanismului european și consider că trebuie să menționăm lucrul acesta. Uh, în al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze asupra chestiunilor în, în care rolul european este indisputabil. Este clar în cadrul acelor domenii în care e clar că Uniunea Europeană are un rol primordial. De asemenea, în cazul acelor domenii în care publicul trebuie să fie integrat, de asemenea. Spre exemplu, avem nevoie de o politică mult mai integrată vis-a-vis -vis de energie. Cu siguranță toți oamenii din, la nivel european ar fi de acord cu, acest, cu stabilirea acestui uh, obiectiv. De asemenea, schimbările climatice devin din ce în ce, mai importante la nivel european și consider că și Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze asupra acestui subiect. Un alt subiect um, este cel al educației superioare. Uniunea Europeană nu are suficient de multe universități competitive dacă e să comparăm situația din Europa cu cea din uh, America de Nord, respectiv Asia. Uh, al patrulea aspect pe care vreau să-l pun în discuție. Trăim într-o lume în care Uniunea Europeană a vorbit permanent despre comerț, despre liberalizarea comerțului, despre distrugerea tuturor barierelor comerciale. În ultimele luni am văzut că, din potrivă, situația stă exact invers. Dacă nu ne opunem protecționismului, atunci uh, cu siguranță cu toții vom avea de suferit. Și asta deoarece nu doar uh, proiectul de coeziune, privind co- coeziunea, va avea de suferit, ci și proiectul european în sine va avea mult de suferit. Vă mulțumesc! Domnul sau doamna Statler, care reprezintă Parlamentul Austriac. Domnule președinte, stimați colegi, sunt într totul de acord cu colegul din Polonia. Nu are rost să creem panică, pornind de la situația de criză în momentul de față. Însă, rugile și uh, gândurile pozitive nu ajută pe nimeni, de asemenea. După părerea mea, efectele crizei actu- actuale, și în acest sens mă apropii de cuvintele colegului din uh, uh Ungaria, cu siguranță nu vor fi depășite după anul 2013. Nu știu cât va dura această criză, însă cu siguranță efectele sale vor fi resimțite și după, după anul 2013. Fenomenul creșterii șomajului va fi unul marcant, unul mai marcant decât ne-am fi imaginat în urmă cu câțiva ani. Mă gândesc la cele spuse de colegii din Spania și Italia, nu pot să fiu decât de acord cu, cu ei. Vom fi confruntați cu un șomaj în masă, un, uh, un fenomen de dimensiuni enorme. Mă refer în special la șomajul în rândul tinerilor și în acest uh, context uh, trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat în urmă cu ceva timp la Atena. Eu unul am fost speriat. Odată cu uh, acest fenomen al șomajului masă, va apărea în prim plan și un alt fenomen, și anume tensiunea socială, tensiunile sociale. Nu putem uh, privi fără a acționa efectele acestor uh, fenomene. În acest sens, toate obiectivele urmărite în trecut de către politica regională uh, s-ar putea să fie distruse pur și simplu din cauza tuturor acestor fenomene care devin uh, din ce în ce mai marcante. Și tocmai de aceea consider că nu există niciun obiectiv mai important în momentul de față decât combaterea șomajului. Acest obiectiv trebuie să fie un uh, obiectiv atât la nivel european, atât la nivel național, cât și la nivel regional. Pacea, stabilitatea statelor noastre depinde în viitor de reușitele noastre, da, de uh, capacitatea noastră de a asigura uh, o piață a forței de munci, muncă suficient de stabilă. Cu siguranță, în cazul în care acest fenomen uh, își va face uh, efectele resimțite, acesta va fi aspectul care îi va interesa cel mai mult pe cetățenii europeni. Tocmai de aceea consider că pe viitor Eh, și la nivelul politicii regionale trebuie să ne concentrăm asupra efectelor eh, pe care politica noastră o are asupra pieței forței de muncă, asupra șomajului în rândul tinerilor, în rândul femeilor. Trebuie să ne asigurăm că vom reuși de asemenea să combatem eh, șomajul în rândul persoanelor care au depășit vârsta de 50 de ani. Aceste elemente devin din ce în ce mai importante. Tocmai de aceea fiecare proiect trebuie să se concentreze asupra acestui obiectiv și anume combaterea șomajului. Bine, nu sunt atât de naiv încât să cred că politica regională va fi suficient de puternică pentru a combate șomajul în totalitatea sa. Însă, această politică de asemenea politica la nivel național, politica la nivel uh, european, în cadrul politicii de coeziune, politicii regionale, trebuie să își stabilească acest uh, obiectiv. Nu putem să cerem altceva din partea statelor uh, naționale uh, decât uh, ceea ce este stabilit la nivel european. Tocmai de aceea susțin că acest consens este între politicile la diferite niveluri este necesar și consider că obiectivul esențial al tuturor acestor uh, politici trebuie, politici trebuie să fie combaterea șomajului. Și celelalte probleme sunt deosebit de importante, însă consider că pe termen lung Eh, ele vor intra oarecum în fundal, pornind de la importanța acestui aspect al șomajului. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul de astăzi, politica de coeziune, aș spune eu, face parte din ADN-ul de cetățenilor europeni, cetățeniei europene și a proiectului european. Coeziunea nu uh, trebuie să rămână în urmă, ci din potrivă trebuie să meargă mai departe și în mod uh, consolidat. Uh, domnul Gelec s-a vorbit despre sau doamna Kallenbach s a referit la aceste lucruri și domnul Van Nistelrooy de altfel și mâine vom discuta cele mai bune practici de politică regională toate acestea sunt, după, din punctul meu de vedere, indicații foarte clare că Parlamentul European dorește să continue această ă, politică. Iar dezbaterea de astăzi arată foarte clar că Parlamentele Naționale și Parlamentul European doresc să continue această politică de coeziune. Eficacitatea politicii de coeziune a făcut în așa fel încât multe state membre și mulți cetățeni să dorească să adere la Uniunea Europeană. Iar astăzi trebuie să continuăm acest proces și să există o mai bună informare, pentru că uh, dacă cetățenii sunt informați, atunci, bineînțeles, ei vor participa mai bine la proiectul european. Și nu spun asta pentru că suntem în, uh, înainte de alegeri și acest lucru este important, ci pentru că proiectul coeziunii europene este unul pe termen lung în uh, cadrul construcției europene. Iată de ce uh, vreau să fac câteva observații. În primul rând, această întâlnire a fost pozitivă statele membre, parlamentele naționale au reușit, eh, ar fi foarte bine să organizeze eh, astfel de întâlniri în eh, statele membre cu reprezentanții regiunilor, cu reprezentanții a, a autorităților locale. În primul rând, în ceea ce privește eficiența acestei politici, vreau să vă spun câteva lucruri. Ea nu depinde Uh, ea nu depinde numai de faptul că nu pot, poate să existe o renaționalizare a această politică va fi eficientă dacă va exista o armonizare perfectă, uh, complementaritate, subsidiaritate cu statele membre, cu regiunile și uh, chiar cu autoritățile locale. Dar, așa cum spune domnul Van Nistelrooy, este important să avem o viziune la nivel european. Trebuie să analizăm coeziunea în toate uh, în toate statele membre, dar să nu uităm că Europa are regiuni specifice și se referă în, regiun, în uh, raportul său la, la regiunile insulare și așa mai departe. Eu aș spun că vin și eu dintr-o uh, regiune ultraperiferică. Uh, regiunile ultraperiferice se confruntă cu probleme specifice, dar dau o nouă dimensiune Europei. Este foarte important să se țină cont de acest lucru. Un al doilea lucru a fost deja menționat de către președinția ceh. Este foarte important să există o mai bună coordonare a politicii de coeziune cu celelalte politici uh, comunitare. Și acest lucru este crucial. Este important să consolidăm politica de coeziune uh, din 2013, bineînțeles, uh, și da, sigur, termin imediat, domnule președinte, este important ca coeziunea teritorială să dea un nou avânt și pentru acest lucru avem nevoie de tratat și iată, profit de, de prezența președinției cehă. Vreau să spun că uh, așteptăm cu nerăbdare uh, um, măsuri, așa cum ați făcut uh, recent în ceea ce uh, ce privește aceste chestiuni, dar uh, a, aștept ca președinția cehă să spună uh, instituțiilor cehe că acest reprezintă o contribuție foarte bună că aprobarea tratatului ar fi o contribuție foarte bună pentru politica de coeziune și pentru alte politici europene. Iată, o să mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Ultimul membru, domnul Luigi Luzi, de la Senatul Italian. Signor director general, gentili colegi parlamentari. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general, dragi prieteni, colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Noua politică de coeziune a reorientat în mod decisiv prioritățile statelor membre. Am văzut mai multe investiții în cercetare și dezvoltare, IT, informație, societatea informației. Am văzut eforturi pentru uh, soluții de economisire a energiei, procese de producție mai prietenoase cu mediul și așa mai departe. Uh, și uh, acest cuvânt, coeziunea, este unul pe care Uniunea Europeană încearcă să și-l uh, înscrie în dicționar, fără să uite despre complementaritatea lui, despre nevoia de asistență pentru dezvoltare și așa mai departe. Însă, uh, vreau să vorbesc în această după amiază și în fața acestei distinse audiențe despre nevoia de a întări legătura între coeziune și strategia Lisabona, care este perspectiva prin care statele membre abordează întreaga problemă. În Italia există pericolul ca această coeziune să fie considerată un fel de laborator în care se testează dacă tratatul de la Lisabona funcționează sau nu și am putea sfârși prin a avea pur și simplu o finanțare la nivel local. Dacă uh, S-a vorbit aici despre pericolul de lisabonizare a politicii de coeziune. Dacă ne uităm la cu provocările pe termen mediu, strategia de la Lisabona și-a stabilit obiective foarte țintite, foarte concentrate și totuși cu multă substanță, cu mult uh, conținut. Așadar, avem nevoie de moduri mai țintite de a folosi banii în noua strategie. Putem avea o politică de coeziune aprobată de statele membre și de regiuni. ne uitând acest scop și încercând odată să teritorializăm, dacă putem spune așa, scopurile politicii, putem contribui la refacerea economică, pentru că putem crea o nouă sursă de investiții în economia reală și putem oferi susținere financiară extrem de importantă care să genereze creștere economică. Este, una dintre, este un lucru crucial în această perioadă de criză, când practic mergem direct în recesiune Eforturile de implementare a agendei Lisabona arată uh, cum puterile Parlamentului au fost reduse în două privințe. Parlamentul European, conform uh, tratatului de la Lisabona, care extinde uh, procedura de codecizie, va avea o putere mult mai mare de uh, uh, supraveghere. Așadar, politica de coeziune uh, va implica și Parlamentul European și Parlamentele Naționale și toate vor putea avea contribuții mai importante asupra acestei, uh, acestui sector. Dați-mi voie să vă reamintesc faptul că politica de coeziune absorbe cam 35% din bugetul Uniunii. Trebuie să ascultăm vocea Europei uh, și să obținem un consens uh, larg Uh, asupra politicii de coeziune, să susținem această politică, să o extindem chiar și după 2013, să uităm aceste idei nebunești uh, despre, uh, care vorbesc despre o renaționalizare a acestei politici și să ne concentrăm asupra tuturor regiunii, regiunilor europene. Politica de coeziune a dovedit că poate fi adaptat, adaptabilă și uh, flexibilă și de aceea a fost aleasă drept instrument care să răspundă la provocările viitorului. Avem nevoie însă să ne asigurăm că este eficientă, așa cum a spus directorul general, și de asemenea că uh, se vor simplifica în continuare uh, procedurile de control al managementului financiar. De aceea, în concluzie, aș vrea să fac o propunere uh, care respectă importanța în creșterea coeziunii. Vorbim de utilizarea fondurilor structurale uh, prin intermediul unui uh, consiliu formal. În Europa cred că am, avem nevoie de un uh, forum mai substanțial în care să discutăm aceste lucruri. Mulțumesc și acum ultimii doi vorbi, vorbitori. Vă rog, re, foarte pe scurt, reacții de la directorul general și concluziile fina, finale uh, de la domnul Galeote, președintele Comisiei uh, Regii. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând aș vrea să îmi exprim recunoștința că am putut avea această discuție Și cred că am, avem multe lucruri la care să ne gândim, nu doar uh, în următoarele zile, dar chiar și în următoarele săptămâni. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, participanților care au luat cuvântul pentru încurajările pe care le-am primit în ce privește dezvoltarea uh, politicii de coeziune. Și aș vrea să spun câteva cuvinte doar pentru a clarifica o posibilă neînțelegere asupra unor lucruri pe care le-am spus la început și și anume politica de coeziune în contextul crizei economice. La începutul discuției noastre am spus că în viitor am dori să folosim în cadrul politicii de coeziune mai multe instrumente de inginerie financiară. Ideea aici este una foarte simplă. Până acum, într-o mare proporție ne-am bazat pe granturi. Deci asta înseamnă că dăm subvenții și odată ce banii aceștia sunt dați, ei sunt dați pur și simplu, sunt plecați. În viitor, credem că, cel puțin în anumite sectoare ale politicii noastre, Uh, există investiții în care nu e cea mai bună idee să dai pur și simplu subvenții, mai ales în ce privește investițiile productive, care după aceea mai târziu uh, generează venituri. Atunci poate în astfel de cazuri e mai bine nu să dai subvenții, granturi, ci să le finanțezi prin mecanisme de credit. Și asta, e, asta înseamnă de fapt ingineria financiară. Și un mare avantaj este că Uh, banii publici uh, care se dau inițial pot fi folosiți de mai multe ori pentru că se recuperează și pot, reinvestiți, pot fi reinvestiți într-un alt uh, proiect. Însă, trebuie spus foarte clar, nu toate proiectele se pot finanța cu astfel de măsuri de inginerie financiară. Apropo, creditele, conform analizei noastre, reprezintă și unul dintre cele mai mari handicapuri, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii în acest moment în Uniunea Europeană. Accesul la credit mai uh, precis a devenit extrem de dificil odată cu criza financiară și noi uh, vedem în analiza noastră că cererea pentru astfel de instrumente de uh, Uh, uh, inginerie financiară, cum ar fi Jeremy și Jessica, crește considerabil din această cauză. Așadar, creditul este un alt uh, lucru esențial pentru supraviețuirea economică a întreprinderilor mici și mijlocii europene, dar uneori chiar și pentru supraviețuirea întreprinderilor de dimensiuni mari contribuția politicii de coeziune la rezolvarea crizei poate fi, și spun acest lucru cu sinceritate, poate fi doar una modestă, din două motive. Primul motiv este că dacă este să o comparăm cu măsurile anticriză care sunt implementate de statele membre, e doar o picătură într-un ocean în ce privește valoarea financiară când vorbim de 30 de miliarde pe an, 24 de miliarde cred pe 2009 uh, și comparăm această sumă cu programele uh, anticriză pe care unele dintre statele membre le-au dezvoltat, e o sumă foarte mică. Dar uh, și mai important, politica de coeziune este gândită să fie și cred că ar trebui să rămână o politică structurală. Asta înseamnă o politică care are o viziune pe termen mai lung în ce privește direcțiile de dezvoltare și în acest caz și în acest context este și un element de continuitate și stabilitate. Una dintre marile probleme pe care le vedem uneori în situații de criză este că investițiile în sectoare strategice pentru viitor, cum ar fi educația, educația superioară în special, cercetarea și dezvoltarea, inovația, toate acestea adesea sunt puse pe locul 2 pentru că urgența momentului este uh, cu totul alta. Politica de coeziune întotdeauna are printre obiectivele sale crearea de locuri de muncă și cred că acesta va fi un obiectiv foarte, foarte important în următorii 15-20 de ani, dincolo de 2013 și nu numai din cauza crizei actuale, uh, dar acest obiectiv va fi chiar întărit de această criză. E o situație foarte ciudată. Dacă vă uitați la analiza regională, avem regiuni în Europa unde vom uh, constata probleme reale legate de șomaj și în același timp, în viitor, putem avea regiuni unde, din Europa care vor suferi în viitor de, de un, un soi de deșertificare, în sensul că uh, populația îmbătrânește, toți tinerii au plecat și această contradicție, aceste probleme nu pot fi rezolvate decât prin intermediul unor politici foarte bine combinate. Avem nevoie de politici care să examineze situația concretă a fiecarei regiuni și care să încerce să dea soluții care să corespundă nevoilor și specifice ale acestor regiuni. Și cred că acesta este un punct extrem de important. De ce Uh, și anume modelul acestei regiuni, a acestei coeziuni regionale. De ce uneori uh, Domnule președinte, mă voi opri aici. Sunt multe lucruri pe care le-aș mai putea spune, atât de multe. Vreau doar să-mi exprim uh, speranța că vom mai avea și alte ocazii de a continua această discuție extrem de interesantă și, de asemenea, dați-mi voie să Mulțumesc Comisiei Regii a Parlamentului European pentru că a organizat această discuție extrem de interesantă și de pasionată. Mulțumesc uh, foarte mult. Muchas gracias eh, al director general. Eh, me corresponde la ultima. Vă mulțumesc, domnule director general. Se pare că este rolul meu acela de a încheia dezbaterile din seara aceasta. Este o primă reuniune uh, interparlamentară care se ocupă de dezvoltarea regională. Această inițiativă pornește de la Tratatul de la Lisabona, pornește de la garanțiile oferite de acesta parlamentelor naționale în ceea ce privește procesul legislativ. Toți membrii Parlamentului, Parlamentelor Naționale sunt de acord că trebuie să continuăm a ne reuni în acest fel și pe viitor. Vorbim așadar despre viitorul politicii de coeziune după anul 2013. Ne au trecut doar uh, doi ani de la intrarea în vigoare a prospectelor financiare și cu toate acestea, în momentul de față, ne adresăm viitorului și, după cum s-a spus deseori în cursul după amiezei de astăzi, criza economică prin care trece, trecem în momentul de față a dus la următoarea situație. Unul dintre cele mai puternice instrumente care stau la dispoziția parla- uh, Uniunii Europene în ceea ce privește sprijinul acordat dezvoltării regociale, uh, regionale este politica regională. Iar acest instrument uh, este într-adevăr unul uh, modest, însă cu toate acestea atât de important. Vom transmite toate concluziile discuției de astăzi și vom crea un document. De fapt, secretariatul va elabora un astfel de document. Mi s-a spus uh, deja că mulți uh, dintre dumneavoastră trebuie să părăsiți sala, uh, trebuie să părăsiți Bruselul, vă îndreptați spre casă. Mi-aș fi dorit să redau în câteva tușe discuțiile purtate astăzi, însă timpul nu îmi stă la dispoziție și de aceea aș dori să închei reuniunea de astăzi spunând că Astăzi, mai mult decât oricând, ne dăm seama că politica de coeziune este cea mai vizibilă și cea mai încununată de succes politică comunit- comunitară. Acest lucru se aplică și în cazul uh, regiunilor, uh, cât și în cazul fiecărui contribuabil în parte, pentru că la finele zilei cu toții beneficiem de pe urma dezvoltării economice. În momentul de față, politica de coeziune care a reprezentat un uh, pilon esențial al politicii europene, ne arată pur și simplu cât de importantă, cât de relevantă este cu adevărat, cât de importante vor fi contribuțiile sale în perioada care va urma anilor, anului 2013. Însă ne dăm seama că o adaptare a politicii de coeziune la situația de, de fapt este necesară astfel încât să putem crea noi locuri de muncă, să creăm, să contribuim la creșterea economică obiective pe care cu toții le urmăm. Încheie acum, v-am spus deja că un document care conține concluziile a fost, va fi creat și sper să ne revedem în curând. Vă mulțumesc!